Um, Bună dimineața tuturor, vom începe întâlnirea. Cred că am identificat suficiente persoane pentru prima discuție pe primul punct de fond pe care îl vom dezbate. În primul rând, un mic anunț. Îmi cer scuze pentru faptul că nimeni nu dispune de documente în afara celor pe care le-ați imprimat chiar dumneavoastră vă, Acest lucru s-a întâmplat uh, pentru că toate instrumentele noastre, toate imprimantele noastre sunt la Luxemburg și uh, instrumentele, echipamentele vin într-un camion de la Luxemburg. În consecință, nu dispunem de documente. Îmi cer scuze celor care s-au bazat pe existența acestor documente aici. Sper că vom putea totuși să mergem mai departe cu discuția. Acestea fiind spuse, putem adopta ordinea de zi luând notă de ultimele modificări. Una dintre modificări este că nu vom discuta despre raportul Langan despre produsele derivate astăzi, produsele financiare derivate, ci vom discuta acest lucru la Strasbourg pe 8 martie. Aceasta este modificarea. Doamna președinte spune că este adoptată ordinea de zi. În al doilea rând, aprobarea ordinii de zi procesului verbal 9 10 noiembrie, 23 noiembrie și 10 decembrie. Cred că ajungem să recuperăm întârzierea pe care am avut-o în ceea ce privește adoptarea proceselor verbale. Înțeleg că s-au adoptat și anunțurile doamnei președinte acum. V-am spus deja că va exista o întâlnire extraordinară la Strasbourg luni, pe 8 martie, 7 um, ora șapte după masa, raportul Langan, piețele produselor derivate, acțiuni politice viitoare. Vă rog să luați notă de acest lucru. Deci ora șapte seara, opt martie ora 19. Acum punctul 5 de pe ordinea de zi și anume sistemul comun de TVA privind regulile referitoare la facturare. Raportul domnul Caza. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am avut multe amendamente pentru acest raport și cele înaintate au fost destul de directe și simple. Voi încerca să fiu succint și să vizez punctele cele mai controversate. Au existat zece amendamente suplimentare per total, inclusiv ale mele. Amendamentele pe care le-am înaintat vizau posibilitatea de a le permite IMM-urilor să folosească o un regim referitor la contabilitate, în ceea ce privește banii în numerar. Noi le dăm acum posibilitatea IMM-urilor să folosească un astfel de regim care le permite IMM-urilor să justifice TVA-ul pe baza plăților primite și făcute și nu pe facturile de fiscalitate care au fost primite și înaintate. Este obligatoriu pentru statele membre să le ofere IMM-urilor această posibilitate, după cum vă spuneam. IMM-urile vor obține mai multă flexibilitate, având astfel posibilitatea de a alege sistemul care funcționează cel mai bine pentru ele. Acest lucru este în conformitate și cu inițiativa referitoare la actul afacerilor mici și medii. Trebuie să creștem și perioada de timp pentru care facturile sunt înaintate și s-a propus ca șase ani să crească la trei sau cinci să descrească mai degrabă. Nu cred că acest lucru va constitui o povară administrativă mare asupra afacerilor, mai ales dacă vom avea un format electronic uh, și un raport de la PwC, care a fost elaborat în 2008, arată că perioada de păstrare a facturilor în statele membre variază între 5 și 7 ani. Așadar, Comisia propune să armonizeze regulile, această regulă specifică și cred în acest context că o perioadă de cinci ani este un compromis între statele membre, un compromis acceptabil. Cred că ar fi foarte bine pentru afaceri să aibă posibilitatea de a păstra facturile în format electronic. Și din acest motiv sunt de acord cu cei care au înaintat amendamente clarificând chiar mai mult această problemă. Și aici sunt gata să discut, să clarific chiar mai mult textul și cred că aici uh, IMM-urile nu vor mai avea posibilitatea în aceeași măsură de a transforma facturile clar, uh, clasice în facturi în factură electronică. Sunt de acord cu Comisia când dorește să plaseze aceste două tipuri de facturi uh, pe un picior de egalitate. Cred că acest lucru va fi extrem de benefic pentru afaceri și posibilitatea fraudei ca urmare a lipsei de schimburi de date sau ca urmare a existenței semnăturii uh, electronice. Nu, acest lucru nu este un dezavantaj în comparație, uh, în comparație cu beneficiile. Comisia a studiat și progresele în statele membre care au plasat deja factura electronică pe picior de egalitate cu factura pe hârtie, fără schimbul de schimb schimb de date electronic și fără semnătura electronică, tot nu a existat o creștere a numărului de fraude. Folosirea noilor instrumente tehnologice, precum data mining, poate fi uh, folosit pentru detectarea inconsecvențelor în facturi, ceea ce face ca nevoia de a cere schimbul de date electronice și semnătura electronică, deci face această cerință superfluă. S-a conchis de asemenea că o creștere în folosirea facturilor electronice va avea efectul descreșterii posibilității fraudării în urma folosirii acestor noi instrumente. Sunt în principiu de acord cu amendamentul înaintat de domnul Fox în legătură cu programul fiscal și aș dori să clarific uh, chiar mai mult formularea amendamentului domniei sale și în acest sens suntem gata să ajungem la un compromis. Dați-mi voie să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în elaborarea raportului meu și care m a ajutat în ultimele zile în legătură cu un potențial acord uh, vis-a-vis -vis de aceste amendamente, cred că vom reuși în curând să votăm pe marginea unui text asupra căruia să ajungem cu toții la un consens. Mulțumesc! Doamna președintă, mulțumesc foarte mult! Dacă raportorii și raportorii din umbră doresc să vorbească, au posibilitatea, domnul Fox a menționat deja că dorește să facă acest lucru, dacă ceilalți doresc să intervină, să menționez acest lucru. Mulțumesc. Grupul conservatorilor este mulțumit de raportul acesta și salutăm amendamentele rezonabile care sunt menite a reduce povara administrativă birocratică asupra întreprinderilor. Trebuie să respectăm drepturile statelor membre de a impune propriile reguli când e cazul și de asemenea să aduce claritate propunerilor comisiei. Susținem raportorul în următoarele domenii. Amendamentele 1, 2, 6, 8, 10 și 11, întrucât acestea reduc povara administrativă a întreprinderilor. Sprijinim amendamentele 3, 5 și 7, întrucât acestea din urmă le oferă statelor membre posibilitatea de a-și impune propriile reguli acolo unde este cazul. Și amendamentul 4 îl salutăm întrucât clarifică legislația nu sprijinim raportorul în legătură cu amendamentul numărul 9. Aici suntem gata să lucrăm în continuare cu domnul Casa pentru a ajunge la un compromis acceptabil. Suntem de acord că asistența tehnică, împărtășirea de informații trebuie încurajată pentru a îmbunătăți sistemele administrative din statele membre, însă nu credem că asistența financiară suplimentară ar trebui să fie acordată în acest caz. Mi se pare că acest lucru ar trebui să fie responsabilitatea statelor membre. Suntem gata să sprijinim amendamentele în înaintate de domnul Feiler și domnul Schmidt, care reduc în continuare povara administrativă asupra întreprinderilor. Vă mulțumesc! Doamna președinte, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Domnul Feiler, doriți să vorbiți în numele domnului Schmidt. Bună ziua! Nu sunt Ole Schmidt, în mod evident, reprezint grupul ALBE. Domnul Schmidt nu a putut să fie aici pentru că este la Copenhaga și a avut probleme în a ajunge la Bruxelles. M-a trimis să-l reprezint aici. Câteva comentarii. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru munca foarte bună pe care a depus-o. Ne bucurăm să vedem că suntem cu toții de acord în legătură cu reducerea poverii administrative pentru IMM-uri și, de asemenea, Aș dori să menționez totuși că există două elemente pe care vi le-a menționat domnul Ole Schmidt în timpul ultimei discuții. Domnul Schmidt nu este de acord cu amendamentul numărul 3. E vorba de unul dintre cele două amendamente pe care domnia sa nu le acceptă. În acest caz, în amendamentul numărul 3, domnul Schmidt crede că ar trebui să păstrăm textul comisiei pentru că dacă nu facem acest lucru, există riscul ca anumite state membre să impună reguli mai stricte asupra propriilor întreprinderi, propriilor companii și astfel s-ar naște o contradicție în ceea ce privește obiectivul final al acestei propuneri și în plus nu s-ar reduce povara administrativă pentru întreprinderile europene. De asemenea, domnul Schmidt se opune amendamentului 14 înaintat de doamna Gării, Scopul directivei este simplificarea folosirii facturării electronice, însă amendamentele doamnei Gheoris intră în conflict, în contradicție cu acest obiectiv, păstrând folosirea semnăturii electronice avansate sau a schimbului de date electronice. Acest sistem este criticat de întreprinderi și în Suedia Există o experiență foarte bună acumulată în ceea ce privește facturarea electronică fără folosirea acestor uh, instrumente. Mă refer la schimbul de dată și uh, așa mai departe. Deci, în concluzie, amendamentele domnului Schmidt sunt menite a reduce povara administrativă pentru întreprinderile europene, mai ales pentru IMM-uri, prin a clarifica faptul că facturile pe hârtie și facturile electronice sunt puse pe picior de egalitate. Domnul Schmidt sprijină posibilitatea de a le oferi întreprinderilor posibilitatea de a converti facturile uh, pe hârtie într-o formă electronică pentru a le păstra mai ușor. Și este gata să adauge acest element amendamentelor sale pentru a consolida intențiile și pentru a clarifica intențiile domniei sale. Însă este important să le permitem întreprinderilor să-și creeze propriile practici și să le dăm posibilitatea de a hotărî singur. Mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, mulțumesc, Zoan. njegovo delo, eh, ki se mi zdi zelo pomembno eh, in zato, kar predlagamo v Se sliši prevod? Doamna președinte, ne pare rău, se pare că nu există disponibilă limba dumneavoastră pentru traducere, pentru interpretare în această întâlnire. Îmi cer scuze, puteți să vă descurcați în engleză sau altfel? E păcat, într-adevăr, nu s-a cerut această limbă, spune doamna președinte. Da, poate data viitoare sunt mai norocos, spune vorbitorul. Doream să-l felicit pe domnul Cazăniei sale. Cred că este foarte important ca eforturile noastre comune să ducă la reducerea poverii administrative pentru IMM-uri. Știm că există aproximativ 19 milioane de IMM-uri în Europa și este foarte important în acest context mai ales în această perioadă de criză economică, să le ajutăm pe acestea din urmă cât mai mult posibil să ofere servicii eficiente și, de asemenea, să ne asigurăm că nu împovărăm aceste IMM-uri cu sarcini care pot fi întreprinse de altcineva, spre exemplu de autoritățile fiscale. Eu, ca și raportor din umbră, voi încerca să fiu cât mai constructiv posibil. Și amendamentele mele merg în aceeași direcție, și anume în sensul reducerii poverii administrative. Și fac apel la dumneavoastră să le sprijiniți, mai ales uh, Mă refer, spre exemplu, la amendamentul numărul 18, care vizează traducerea anumitor facturi în anumite limbi oficiale. Noi considerăm, unii dintre noi consideră că acest element poate reprezenta o povară administrativă foarte mare, mai ales pentru anumite mici întreprinderi și dacă există nevoie de traducere, ei bine, acest lucru trebuie organizat de însă și autoritatea fiscală și nu ar trebui ca această sarcină să fie delegată întreprinderilor. Celelalte amendamente sunt uh, structurate în același sens. Așteptăm, deci, uh, adoptarea acestei directive. Mulțumesc! Mulțumesc și îmi cer scuze încă o dată pentru faptul că nu avem interpretare în limba dumneavoastră. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Dima, din partea comisiei. Doriți să luați cuvântul? Nu vă văd. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste amendamente extrem de utile care reflectă spiritul avut în vedere și de comisie pentru această directivă, cel puțin în termeni generali. N-am să comentez fiecare dintre amendamente, dar poate ar fi o idee bună să explicăm două sau trei dintre aspectele care au făcut uh, obiectul principalelor amendamente. Întâi de toate, vreau să mă refer la chestiunea referitoare la forma în care trebuie să fie păstrate facturile. Am propus să se șteargă articolul 247 aliniatul 2 din directiva TVA, lucru care ar permite întreprinderilor să treacă pentru păstrare la facturarea electronică, chiar dacă documentul original era pe hârtie. Deci aspectele relevante în acest sens se regăsesc în propunerea Comisiei. În ceea ce privește perioada de păstrare a facturilor, am făcut studii comparative cu privire la situația la statele membre și am folosit și alte studii externe și am ajuns la concluzia că o perioadă de șase ani reflectă în medie situația prevăzută la nivelul statelor membre în ceea ce privește păstrarea facturilor și se recomandă această perioadă pentru obiective justificate de control la nivelul autorităților fiscale. Deci, pe scurt, dacă vrem să reducem această perioadă la 3 ani, ar da naștere la probleme. Întreaga propunere se referă la stabilirea unui echilibru între interese justificate de control din partea autorităților fiscale și nevoia de a reduce cheltuielile administrative. Un alt subiect pentru care am considerat că e nevoie să se respecte aceste cerințe este amendamentul 18 referitor la traducere. Noi am spus că traducerea nu poate fi solicitată în mod sistematic, dar pot exista cazuri în care este necesară. Și ultima remarcă pe care o am de făcut, cu permisiunea dumneavoastră, se referă la amendamentul 19, menționat aici de domnul Fox, și anume chestiunea administrării electronice îmbunătățește cooperarea între state în acest domeniu. Este foarte important pentru Comisie și nu considerăm că în acest caz trebuie să includem limba în directiva TVA, dat fiindcă programul fiscalis și alte directive și reglementări acoperă aceste aspecte. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, domnule Caza. Doriți să uh, faceți remarcine finale la acest subiect? Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba mea, fiindcă eu doresc să avem uh, interpretare și în următoarele întâlniri Econ, așa că am să o folosesc. Sunt foarte mulțumit de remarcile pe care le-am auzit astăzi aici, încă mai avem suficient timp pentru a găsi compromis, un compromis pentru aceste amendamente pe care le avem acum în față Cred că principalul obiectiv al inițiativei Comisiei și obiectivul meu este să reducem birocrația la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii și de asemenea să ne asigurăm că statele membre au libertatea să adopte astfel de inițiative, astfel încât să ajungem la un sistem mai eficient decât cel din prezent sunt uh, foarte mulțumit de activitatea raportorilor din umbră și a colegilor mei din această comisie și vă garantez că data următoare, când vom ajunge la vot, vom avea un raport care să mulțumească pe toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc! Votul va avea loc pe 16 martie la întâlnirea comisiei noastre și pentru, și la fel în sesiunea 1 din aprilie din plenară. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, care se referă la raportul anual al Băncii Europene de Investiții 2008. Doamna Anica Iuri este doamna raportor. Mulțumesc, doamna raportor. Kinek, eh, Întâi de toate, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au prezentat amendamente. Este vorba de un aviz. Există niște limite referitoare la lungimea unui astfel de document. Sunt însă bucuroasă de faptul că am primit aceste 18 amendamente care vor permite să uh, finalizăm textul acestei aviz. Da, vă amintiți probabil că atunci când am făcut prima prezentare a acestui text în comisia noastră, am subliniat aspecte pe care le-am considerat relevante în ceea ce privește activitatea BEI în 2008, și anume gestionarea crizei, schimbarea priorităților pentru a reflecta criza, în special pentru a putea oferi sprijin IMM-urilor europene și măsura în care împrumuturile BEI ajung la grupurile țintă și care sunt rezultatele acestor activități, dacă sunt cele dorite sau nu. La finalizarea avizului am încercat să am în vedere aceste trei obiective principale. În ciuda restricțiilor legate de lungimea acestui document, și din acest motiv n-am putut să mă refer la acțiunea externă BEI, um, am reușit totuși, prin intermediul amendamentelor, să obțin un document foarte bun. De aceea am spus că apreciez amendamentele. Apoi există amendamente care ar fi modificat uh, esența documentului și pe care n-am putut să le sprijin, dar am avut un amendament din domnul, partea domnului Hablon privind mandatul, ex, mandatul extern și pe baza acestui amendament am reușit să găsim un compromis satisfăcător. În ceea ce privește amendamentele care nu se refereau la erori numerice. Pe acestea erau amendamente care conțineau o serie de erori la nivelul uh, fapt, datelor concrete și pe acestea n-am putut să le iau în considerare. Amendamentul referitor la transparență, am încercat să ajungem la un acord de compromis, din păcate nu am reușit acest lucru. Cred că transparența în activitatea BI este extrem de importantă, dar formularea dată acelui amendament a fost puțin prea dură și n-am putut să-l accept. Amendamentul 7 din partea grupului socialist de la domnul Bergman este un amendament pe care îl apreciez, la fel 14, amendamentul 14 pe care l-am acceptat din partea domnului Bergman. Amendamentul 15 este unul extrem de important. În acesta se critică faptul că o, foarte puține credite BEI au ajuns la țările ACP și țările asiatice. Am încercat să analizez această situație și, într-adevăr, raportul sau proporția de credite care și-au atins obiectivele către această direcție în 2008 nu a fost uh, prea mare, dar nu e o tendință. A fost o situație care s-a întâmplat doar în 2008 și în anii următori situația s-a îmbunătățit. Prin urmare, nu am putut să sprijin acest amendament, fiindcă această situație, cum am spus, nu este o tendință consistentă care să se reflecte în activitatea BEI pe termen lung. Era vorba doar de o situație care s-a uh, uh petrecut în 2008. Aș vrea de asemenea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru activitatea lor și sunt sigur că activitățile nu vor face decât să îmbunătățească textul avizului. Mulțumesc! Raportorii din umbră, dacă doresc să intervină, Udo, Äh, Herr Beermann kann leider äh, für mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, domnul Berman nu poate lua parte la ședința de astăzi. Și tocmai de aceea permiteți-mi să iau uh, cuvântul în numele său. Vreau să o felicit pe doamna raportoare pentru avizul ei. Per ansamblu, suntem uh, de acord cu compromisul uh, care a fost atins în ceea ce privește domeniile în care trebuie să interpretăm din nou mandatul, pornind de la legislația în vigoare. Suntem de acord cu cele două puncte care au fost puse în discuție în aviz, și anume este vorba despre faptul că BEI trebuie să participe într-o manieră proporțională, potrivită în regiunile din zona Uniunii Europene. De asemenea, suntem de acord uh, cu o colaborare strânsă între BEI și uh, Banca uh, Europeană pentru Dezvoltare. Acest compromis este pe placul nostru. Doamna raportor a spus deja lucrul uh, următor și anume că partidul nostru sprijină uh, amendamentele care practic pun accent pe situația IMM-urilor care trebuie să fie în prim plan în Uniunea Europeană, dar și în regiunile din prejurul uh, Uniunii Europene. De asemenea, angajamentul internațional al BEI nu trebuie să fie uitat, lucru pe care l-am, îl accentuăm. Uh, Uh, sperăm că aceste amendamente ale noastre vor fi uh, sprijinite. Iar în ceea ce privește amendamentele celorlalți, și anume în special amendamentele uh, verzilor, suntem într-o oarecare măsură de acord cu faptul că avem nevoie de o orientare mai clară din punct de vedere social și ecologic al BEI punctele puse în discuție de, de către verzi trebuie să fie discutate de noi uh, toți în, uh, în plen. Trebuie însă să stabilim clar care este comisia uh, competentă în fond în fiecare uh, aspect în parte, asta pentru ca noi să nu discutăm cu toții exact aceleași uh, aspecte. Unele aspecte pot fi mai degrabă discutate în cadrul uh, Comisiei Econ, altele în cadrul Comisiei Envi. În orice caz vom reuși să discutăm într-o manieră constructivă. Mulțumesc, Sven. Erstmal, Doamna raportor, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru efortul depus. Bineînțeles, nu suntem uh, mulțumiți de faptul că amendamentele noastre nu au fost acceptate uh, în, esenț, în esența lor. Uh, și asta în ciuda faptului că am încercat să ajungem la un compromis cu doamna raportor. consider că unele dintre amendamentele noastre sunt cât se poate de concrete și se in, includ în cadrul economiei sociale. A, punem accent pe transparență, transparența în special a fondurilor uh, publice. Tocmai de aceea considerăm că aceste amendamente pe care le-am propus noi sunt de bun simț în esența lor. Suntem uh, nemulțumiți, pentru a spune Uh, dacă îmi permite să, spunem, uh, să spun lucrul acesta, suntem nemulțumiți de faptul că nu am reușit să ajungem la un consens asupra acestui, uh, acestui aspect. În orice caz, ne dăm seama că nu există o împărțire rezonabilă a a, a activităților noastre. Ne ocupăm și noi, Comisia Econ, precum și Comisia Envi, de aceleași aspecte pe alocuri. Uh, Um, tocmai de aceea consider că ar trebui să lăsăm în spatele nostru discuția cu privire la dezvoltarea durabilă, ci și mai degrabă ar trebui să ajungem la discuții pe teme cât se poate de concrete, pentru că ceea ce facem noi acum nu duce la nimic. Else, other... Mai dorește cineva să intervină? Alți raportori din umbră? Nu? Domnul Ducrenco de la BEI? este astăzi alături de noi. Doriți să luați cuvântul? Da. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, foarte pe scurt. Întâi de toate vreau să mulțumesc raportorului dumneavoastră pentru treaba minunată pe care a făcut-o și pentru foarte buna cooperare pe care am avut-o atunci când am discutat și am furnizat informațiile. Avem acum cifrele pentru finele lui 2009 disponibile Președintele nostru le va anunța presei la sfârșitul acestei săptămâni și eu am să încep să vă prezint două cifre înainte. În ceea ce privește reacția la criză, banca a reușit să ridice nivelul creditării la 80 de miliarde 80, deci mai mult decât se anticipa. În ceea ce privește IMM-urile, putem spune că lucrurile au stat chiar mai bine nivelul creditelor pentru IMM-uri a ajuns la 15 miliarde în 2009, care este de trei ori mai mare decât nivelul creditării din 2007. Și în noile statele membre, care sunt întotdeauna uh, supuse unei mari atenții, cifra a crescut de șase ori față de 2007, deci acolo lucrurile stau chiar mai bine. N-am să intru în detalii referitoare la aspectele calitative ale acestei activități de creditare, fiindcă am discutat-o de mai multe ori, s-a alocat multă atenție transparenței operațiilor și um, aducerii unui plus de valoare. Recomandarea de a crește nivelul punctelor de bază pentru ca creditul către beneficiarul final să ajungă la IMM-urile în sine este o recomandare pe care o dorim și noi, dar trebuie să fim foarte atenți la situațiile specifice de pe piață, fiindcă nu putem forța băncile intermediare să facă acest lucru, fiindcă ele își asumă riscurile. Deci uneori acest lucru ar putea să se întâmple, alteori mai puțin. În ceea ce privește asumarea de riscuri către IMM-uri, descreem noile instrumente, uh, creditare la mezanin, care uh, este acum într-o fază incipientă, dar una foarte bună. Am reținut două recomandări foarte bune și anume să se stabilească o tabelă de marcaj pentru efectul de potențare al instrumentelor comune. Lucrăm în acest sens și la fel și cerința referitoare la crearea de mai multe instrumente comune. Și acest lucru um, face parte din preocupările și eforturile noastre. N-am să fac comentarii referitoare la amendamentele propuse de uh, comisie, fiindcă există o serie dintre ele care prezintă dificultăți. Uh, unele dintre ele nu conțin cifre sau date concrete care să fie corecte și altele se referă la niște inițiative politice care nu sunt de competența noastră, ci a dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Jerry, doriți să vă reîntoarceți puțin să comentați? Da, mulțumesc foarte pe scurt. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această discuție nu sunt în dezacord nici cu verzii, nici cu socialiștii. Sunt de acord că aspectele legate de mediu sunt relevate și de asemenea cred că banca a dat un bun răspuns rezonabil crizei. Pe mine însă mă preocupă formularea dată amendamentelor dumneavoastră. Unele dintre ele erau formulate în așa fel încât sugerau că BEI a ignorat în totalitate aspectele de mediu și sociale și nu este deloc așa. Transparența este un subiect foarte drag mie, după cum sunt sigură că știți cu toții, și vreau să fac tot ce îmi stă în putere pentru a mă asigura că fondurile europene și cheltuirea acestora se face în mod transparent, fie că e vorba de BEI sau de alte instituții. Dar atunci când spunem că operațiunile de creditare de la nivelul BEI trebuie să fie transparente, implicit se sugerează că acest lucru nu se întâmplă deloc în prezent și de asta nu am fost de acord, cum am spus, cu formularea. Eu sugerez să spunem acolo mai transparente, ceea ce dumneavoastră nu acceptați. Vă mulțumesc în orice caz pentru cooperare și pentru munca făcută împreună și pot spune că am început uh, să ne îndreptăm în direcția corectă. Mulțumesc! În ceea ce privește următoarele discuții, votul va avea loc pe 23 februarie votul în Comisia Cont pe 15 martie și raportul ar trebui să fie votat în plenara a doua din martie, dacă totul merge bine până atunci. Trecem acum la următorul punct, 7, de pe ordinea de zi, care se referă la durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare Domnul Goc, raportor, ne va prezenta raportul. Domnule Goc. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport constituie o posibilitate de a reveni asupra a două învățăminte esențiale pe care le-am tras din această criză în ceea ce privește impactul său asupra finanțelor publice. Primul, prima lecție. Rolul contraciclic al politicilor bugetare, care s-a afirmat ca atare în timpul acestei crize, s-a afirmat cu succes, dacă ne gândim la regenerarea, la redresarea care s-a inițiat, trebuie să păstrăm proporțiile, totuși pentru că semnele de redresare sunt fragile. Cea de-a doua lecție pe care trebuie să o tragem în ceea ce privește finanțele publice în urma acestei crize, agențiile de notare a creditelor, de valoare a creditelor, care au uh, evaluat uh, greu riscurile în ceea ce privește produsele derivate în legătură cu creditele acum un an, au avut dificultăți în a evalua riscurile legate de împrumuturile de stat și ne gândim mai ales la Grecia, însă știm cu toții că problema Greciei este în mare parte legată de o problemă de acoperire fiscală. Însă ne gândim mult mai puțin la Spania, care este unul dintre cei mai buni elevi în ceea ce privește aplicarea reformelor structurale care au fost recomandate de Comisie. Or, Spania, în mod evident, este efectul unei supraevaluări a riscului în ceea ce privește împrumuturile sale de stat, supraevaluarea riscurilor de către piețe. Acum să ne distanțăm puțin în ceea ce privește aceste două chestiuni cheie pentru a îmbunătăți politicile bugetare în viitor și poate pentru a ajuta agențiile de evaluare a creditelor pentru a evalua mai bine calitatea datoriilor publice. În ceea ce privește primul punct menționat, politicile bugetare, Raportul propune să ne gândim la revizuirea Pactului de Stabilitate din 2005, care în mod pragmatic, foarte pragmatic aș spune, a permis în trecut și permite în continuare statelor membre să obțină o derogare de la criteriile de la Maastricht în circunstanțe excepționale, în speță în caz de recesiune economică. Și acest lucru le-a permis statelor membre să administreze așa cum trebuie criza. Evident, această revizuire s-a făcut în spiritul pragmatismului și dacă încercăm puțin să ne distanțăm și să avem o abordare teoretică, e bine, raportul propune criterii foarte precise. Asta pentru a ajuta, ajusta, îmi cer scuze, dimensiunea anticiclică a politicilor uh, bugetare, care s-a afirmat, după cum spuneam, în timpul crizei și care a fost recunoscută de însăși Comisia ca constituind o bună normă de politici bugetare. Ce putem recomanda? Spre exemplu, putem recomanda că atâta timp cât capacitățile de producție sunt inferioare limitei normale în care se încadrează, limite care, în conformitate cu macroeconomii se situează între 75 și 85% din totalitatea capacităților de producție. Deci, dacă ne situăm sub aceste limite normale ale capacităților de producție, atunci este posibil să recomandăm păstrarea măsurilor de suport, de susținere și păstrarea ceea ce Comisia numește măsuri neconvenționale. Apoi, dacă economia se încadrează între limitele normale ale capacității de producție, pe undeva pe la 80-85%, atunci în acel moment apare posibilitatea de a recomanda atribuirea excedentelor bugetului primar, excedent care apare în acel moment, deci alocarea acestui excedent uh, în situațiile de îndatorare sau plății datoriilor și astfel deficitul bugetar trebuie să devină o prioritate în momentul în care ocuparea are loc în totalitate. Aceste reguli sunt extrem de precise și ne permit să emitem recomandări în ceea ce privește strategiile de ieșire din criză. Știți cu toții că astăzi se derulează o dezbatere. Încercăm să aflăm dacă trebuie să suspendăm uh, măsurile de susținere a economiei pentru a reveni la politici uh, numite politici de ieșire din criză, ei bine, în acest sens, ce ne învață aceste reguli? Că avem 27 de state membre în Uniunea Europeană și au 70% capacități de producție aceste 27 de state. Deci suntem sub capacitățile normale de producție și în acest, producție și în acest caz suspendarea prea rapidă a măsurilor neconvenționale uh, ar lansa din nou și foarte repede, de altfel, economiile noastre în recesiune și în acest caz am putea recomanda păstrarea măsurilor de susținere de sprijin atâta timp cât capacitățile de producție rămân neutilizate. Asta pentru a adopta măsurile de ieșire din criză doar odată ce vom fi atins acea limită normală. Iată niște elemente importante, mi se par mie, din acest raport care, de altfel, insistă și asupra rolului de amortizator social rol de amortizare socială a cheltuielilor publice și în cadrul acestor cheltuieli publice rolul de amortizare socială a cheltuielilor sociale. Spre deosebire de SUA, modelul social european a constituit, a avut o dimensiune puternică de amortizare socială a crizei și sistemul nostru de amortizare socială i-a permis economiei noastre să se regenereze foarte repede. Și aici fac trimitere la dezbaterea pe care o vom avea împreună cu prietenii noștri din Comisia pe Afaceri Sociale, care se ocupă de discutarea în viitor a sistemului de pensii. Cred că vom avea o discuție înflăcărată și bună pentru a identifica cea mai bună soluție pentru a ne păstra sistemele de pensie și sistemele de asigurare socială. Cel de-al doilea punct. Raport, c'est naturellement quelque chose qui... E vorba de ceva ce în mod natural ne preocupă pe toți aici, și anume problema durabilității pe termen lung a finanțelor publice. În mod evident, este vorba de a defini un criteriu care să fie compatibil cu principiul contraciclic al administrării politicilor bugetare, pe care tocmai l-am enunțat anterior. O observație preliminară. Doresc să subliniez că în uh, toată literatura economică nu există criterii indiscutabile care să măsoare durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Economiștii nu știu, nu pot să spună ceea ce reprezintă astăzi finanțe sustenabile pe termen lung. Știu ce înseamnă finanțe sustenabile pe termen scurt. Și dacă rata de creștere a economiei sunt superioare ratei de dobânzi a împrumutului de stat, atunci avem ceva pe termen lung. Însă, repet, este destul de greu. Poate pe termen scurt putem defini asta, însă nu putem defini politici sustenabile pe termen lung. După cum dorește Comisia, noi dorim să propunem un indicator și indicatorul pe care îl propunem noi în acest raport pentru a măsura durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, un indicator care să fie compatibil cu dimensiunea contraciclică pe termen lung a politicilor bugetare, ei bine, este vorba de un indicator uh, pe care îl califică fiind un indicator structural și care este menit a completa indicatorii care apar în tratatul de la Maastricht și în pactul de stabilitate. Pentru că acesta din urmă a fost inclus, sau mai degrabă aceste criterii au fost incluse în pactul de stabilitate. Există două criterii. Propunem să completăm criteriul deficitului bugetar, faimosul criteriu al procentului de 30%, să-l completăm cu criteriul deficitului structural. E vorba de deficitul bugetar care odată ce a neutralizat efectele conjuncturii asupra, finanțele, asupra finanțelor publice, deci despre acest deficit bugetar vorbim, și în al doilea rând sugerăm rata de îndatorare structurală ca indicator, rată care măsoară clar procentul de ajutor public în legătură cu activele deținute de diferiți actori. Și cu acești doi indicatori avem criterii precise pentru a aprecia și evalua în mod clar starea finanțelor publice din fiecare stat membru. Avem indicatori care stau la dispoziția agențiilor de notare a creditelor, la dispoziția piețelor, dar și poate la dispoziția Curții Europene de Conturi, care va juca în viitor un rol important în ceea ce privește evaluarea și notarea în sensul evaluării datoriilor publice, după cum menționa Pervenș Beres și sugera într-un raport anterior. Acest lucru nu trebuie să ne împiedice să-i cerem Comisiei să evalueze calitatea datoriilor publice, mai ales prin inițierea unor studii de impact a diferitelor măsuri de susținere care au fost inițiate. Aceste măsuri de susținere și de sprijin au fost inițiate ca atare și, în mod evident, este nevoie să inițiem studii de impact ale acestor măsuri, căci dacă cheltuielile publice de funcționare în ziua de astăzi sunt administrate în mod corect în majoritatea statelor membre, există totuși cheltuieli de natură fiscală care au fost angrenate în ultima perioadă pentru a stimula economia și pe lângă cheltuielile care au avut un efect de susținere a economiei și aceste uh, cheltuieli fiscale menționate anterior trebuie evaluate pentru ca datele publice să fie folosite în mod adecvat și de aceea cerem Comisiei cu atât mai mult să evalueze eficacitatea acestor cheltuieli prin inițierea unor studii de impact. Mulțumesc foarte mult! Um, Mulțumim foarte mult! Domnul Hockmar are mai întâi de toate cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru raportul creat, pentru că acesta este un document foarte interesant și ne oferă o bază solidă de discuții. Aș dori de asemenea să menționez un lucru important din punctul nostru de vedere, și anume, nu există nicio amenințare mai mare la adresa prosperității locurilor de muncă și la adresa creșterii economice decât finanțele publice uh, aflate în dificultate. Deficitele nu reușesc să rezolve problemele. Vreau să amintesc membrilor comisiei că anul trecut, în momentul în care discutam uh, raportul cu privire la programul de relansare economică, aveam posibilitatea de a alege între două linii directoare. Socialiștii cereau uh, cheltuieri sporite, reguli mai laxe în ceea ce privește pactul de stabilitate, de asemenea acceptarea unor deficite mai mari decât cele uh, prevăzute în uh, în uh, pactul de stabilitate. Ei, aceasta a fost poziția socialiștilor, iar uh, poziția lor a fost una falimentară, pentru că nu, nu s-a bucurat de sprijinul nostru. Parlamentul European a, a accentuat nevoia, necesitatea unor finanțe publice stabile. Și vreau să amintesc uh, raportorului modul în care socialiștii cereau același nivel de cheltuieli ca în Spania, Statele Unite sau Regatul Unit, pentru că uh, socialiștii considerau că aceasta ar fi soluția. Însă, acum avem rezultatele. Să le vedem. În Spania avem o datorie publică enormă. De asemenea, rata șomajului ajunge până la 20%. În Regatul Unit, uh, datoria publică s-a dublat și, de asemenea, dobânzile pentru rambursarea acestor datorii publice sau au crescut. Practic, povara pe care aceste state trebuie să o depășească în viitor este una enormă, iar această povară face imposibilă crearea de noi locuri de muncă, face imposibilă creșterea economică. Dobânda mai mare duce la scăderea investițiilor. Avem două alternative, după părerea mea. Avem, uh, pe de o parte, abordarea socialistă, care a fost uh, implementată în unele state membre și, de asemenea, uh, avem o metodă mai liberală de ameliorare a a efectelor crizei economice. Și vedem cum au fost acestea, acestea implementate și care au fost rezultatele obținute. Acestea sunt faptele cât se poate de uh, reale. Am avut aceste două mm, atitudini diferite implementate în realitate și putem să evaluăm clar efectele lor. Și consider că lucrul acesta este important în momentul în care discutăm manierele de ieșire din, din criza financiară. Uh, trebuie practic să vizăm o scădere a datoriilor publice în toate statele membre, pentru că dacă nu vom face lucrul acesta, vom uh, retrăi situația economică din anii 70 din statele europene. Trebuie să ne aflăm uh, la control, trebuie să controlăm finanțele publice, pentru că dacă nu deținem acest control, viitorul nostru economic va fi uh, denaturat. Trebuie să ne asigurăm că în momentul în care reducem deficitele publice, uh, stimulăm de asemenea economia deschizând-o prin diferite reforme. Trebuie să creștem posibilitatea de realizare a unor investiții, trebuie să sporim posibilitatea de tranzacții uh, transfrontaliere, trebuie, trebuie să sprijinim crearea unor noi piețe. Practic, asta este opțiunea pe care trebuie să o alegem. În ceea ce privește sustenabilitatea pe termen lung, consider că este evident faptul că deficitele pe care le uh, înregistrăm în anumite state membre și nici măcar nu vreau să dau cele mai grave exemple, exemple ne dovedesc cât se poate de clar faptul că nu pot fi crescute cheltuielile publice atâta timp cât finanțele publice nu se află sub control. Cea mai mare problemă cu care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față este legată de deficitele uh, publice cu care se confruntă anumite state membre. Știm cu toții uh, lucrul acesta și ne putem întreba de ce se întâmplă lucrul acesta. Ne dăm seama că multe dintre statele membre dețineau, uh, aveau datorii publice mari chiar înainte de uh, începerea crizei economice. Și în momentul în care încercăm să ne gândim la viitor, trebuie să încercăm să ne gândim la uh, toate reformele pe care le putem implementa pentru a ameliora aceste greșeli ale trecutului. Nu putem să avem uh, uh, deficite enorme uh, pentru că uh, situațiile bune din momentul de față s-ar putea să se înrăutățească pe, uh, pe viitor și, prin urmare, trebuie să eliminăm aceste, aceste condiții care pot duce la sporirea efectelor negative. Consider, doamna președintă, că trebuie să uh, să ne asigurăm că uh, evaluăm într-o manieră cât se poate de concretă uh, datorii, uh, datoria, deficitul public. Putem alege mai multe tipuri de evaluare a deficiturilor publice, putem face lucrul acesta în cadrul Comisiei ECON, însă în același timp trebuie să ne gândim clar la rata dobânzii pe care uh, cetățenii vor trebui să o plătească în momentul în care statele membre pierd controlul pe care îl dețin asupra finanțelor publice. Și vedem ce se întâmplă în multe dintre statele membre în momentul de față. Uh, și vă asigur că cetățenii din aceste state membre nu sunt mulțumiți în momentul de față. Și tocmai de aceea consider că noi avem responsabilitatea de a uh, pune bazele unor, unor finanțe publice stabile, Uh, unei economii stabile pentru uh, cetățenii europeni, iar amendamentele noastre se vor uh, îndrepta spre această direcție. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi de toate voi da cuvântul raportorilor din umbră înainte de a trece la membrii comisiei. Mai întâi, domnul Carl Hegland. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau uh, să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru acest document deosebit de interesant. Uh, trebuie să, să spun clar că sunt de acord cu modul în care raportorul a prezentat, a schițat o serie de metode de abordare a ieșirii din această criză. De asemenea, sunt uh, încântată faptul că uh, documentul pune accent pe diferitele puncte esențiale ale pactului de stabilitate. Însă sunt de acord cu antevorbitorul meu uh, spunând că trebuie să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimul timp în, Europa, în Uniunea Europeană. Cred că acest raport, ar trebui să oglindească mai bine evenimentele curente. Raportorul a spus că și-ar dori să existe noi indicatori care să arate situația uh, economică a statelor membre. Da, sunt de acord cu lucrul acesta, avem nevoie de indicatori, trebuie să vedem cum stau uh, lucrurile la fața locului. Însă, în același timp, uh, trebuie să ne dăm seama că noi muncim în slujba cetățenilor noștri. Prin urmare, cred că trebuie să fim mai restrictivi când vine vorba de uh, cheltuierile publice ale statelor membre. Nu putem să împrumutăm pentru a ieși din criza prezentă. Și, pornind de la această premisă, consider că ar trebui să ajustăm pe aici, pe acolo, raportul pe care îl discutăm. Sunt uh, sigur că multe dintre aspecte, aspectele raportului uh, fac uh, obiectul diferitor ideologii politice cu privire la ieșirea din uh, criză. Nu voi intra în, di- în discuție uh, cu privire la acest aspect. Însă, pornind de la ceea ce am văzut că s-a întâmplat în multe state membre în ultimele săptămâni, consider că trebuie să ne gândim la, la toate acestea Și uh, faptul acesta este um, uh, regăsit în raport. În raport se spune clar că nu putem avea un deficit pe termen lung atâta timp cât acesta nu este sustenabil. Da, există praguri, există limite, lucru echitabil de altfel. Însă am văzut că majoritatea statelor uh, membre au atins deja aceste limite ale um, procentului de îndatorare publică viabilă. Vreau să apreciez, să, de fapt apreciez faptul că raportorul încearcă să apere modelul social european. Nu voi intra în discuție, nu voi intra în detalii pe această temă, însă cred că dacă am fi pus bani deoparte în vremurile mai roz din trecut, uh, nu am fi avut problemele cu care ne confruntăm în momentul de față. Consider uh, că multe alte aspecte rămân a fi discutate în viitor, însă cu siguranță discuția va fi una interesantă. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnul Sven Gigold. Vă mulțumim pentru acest raport. Raportul ne oferă posibilitatea de a discuta în detaliu uh, diferențele existente, uh, diferențele concrete. Acest raport este mult mai potrivit pentru astfel de discuții decât uh, raportul privind zona euro și alte rapor, rapoarte pe aceleași pe aceeași temă. Da, aceste, acest uh, raport ne oferă posibilitatea de a purta o discuție în, detali, în detaliu. Trebuie să fim recunoscători pentru faptul că acum avem de-a face cu o discuție mult mai rațională și încercăm să, să stabilim clar domeniile de activitate, aspectele importante. Nu e suficient să vorbim despre datoriile uh, publice care nu sunt, publi- nu sunt bune. Încercăm în acest raport să creăm o serie de criterii pe care se vor stabili, practic, se vor baza, practic, uh, discuțiile noastre. Uh, ne îndepărtăm de ideologii și cred că în discuția noastră ar trebui să discutăm tocmai argumentele și criteriile propuse de raportor. Nu are rost să spunem dacă suntem sau nu de acord cu limitele datoriei publice sau cu datoria publice în sine. În ceea ce privește propunerile de ieșire din, uh, din această criză, dacă îmi permiteți, noi, ecologiștii, avem uh, câteva neclarități. Care este propunerea? Propunerea este uh, practic creșterea datoriei publice până în momentul în care producția ajunge la un nivel de 85%. Asta înseamnă că, din punctul de vedere al raportorului, stat, produsele care distrug mediul înconjurător trebuie să fie create în continuare prin intermediul investițiilor statelor membre, guvernelor. Ei, noi, ecologiștii, nu suntem de acord cu lucrul acesta. Noi dorim ca banii să fie, uh, să fie investiți în noi sisteme de, de producție. Nu trebuie să sprijinim sistemele de producție care funcționează în detri, detrimentul mediului înconjurător. Și acum ajungem la problema esențială, pentru că ne punem, uh, punem în discuție, practic, uh, industria, modul în care producem în Uniunea Europeană. Pentru că modul în care producem, în momentul de față, creează alt, un alt tip de datorii și anume datoriile ecologice pe care le vom uh, plăti mult, mult mai scump pe viitor. Așadar, avem datorii aici de natură financiară, dar și de natură ecologică. Iar, din păcate, această diferență existentă între tipurile de de datorii nu este inclusă în raport. Și tocmai de aceea raportul ne pune pro- probleme. Pe de altă parte, este important să spunem care sunt responsabilitățile statelor membre. Trebuie să spunem clar care sunt cheltuielile publice ce sunt sustenabile, uh, care trebuie să fie asumate de către guvern, uh, guvernele statelor membre. Acum vorbim despre legitimitatea acțiunilor publice, iar acest aspect este cu atât mai important în momentul de față cu cât pune uh, practic sub semnul întrebării nivelul atins de datoriile publice. Cetățenii din Germania nu sunt îngrijorați de lipsa locurilor de muncă uh, sau de criza ecologică, ci sunt îngrijorați de faptul că statul ar putea să intre în incapacitate de plată sau ar, ar putea să nu mai poată gestiona problema. Iar această îngrijorare atât de, de importantă pentru cetățenii europeni ar trebui să fie uh, Uh, practic discutată de noi uh, într-o manieră care, se va, care ar trebui să se distanțeze de criteriile macroeconomice. Din fericire, uh, raportorul se referă într-o parte a raportului său la industria ecologică. Însă spune că investițiile necesare în acest domeniu sunt cele publice. După părerea noastră, uh, guvernul trebuie să se asigure că uh, sunt realizate investiții private, astfel încât pe viitor produse ecologice să fie să apară pe piața europeană și nu produse care duc la creșterea datoriei ecologice. Prin urmare, în momentul în care transformăm economia, nu trebuie să ne referim doar la investițiile publice, ci trebuie să ne referim la crearea unei, unor condiții cadru care să permite, permită uh, investițiile private. Și tocmai de aceea cred că formularea ar trebui să fie, uh, să fie modificată, astfel încât formularea să poată fi acceptabilă și pentru noi. Doamna președinte, vă mulțumim. Uh, ceilalți raportori din uh, umbră para nu fi în sală. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim foarte mult pentru această introducere. De fapt, îi mulțumim domnului raportor pentru introducerea realizată. Această temă care vizează durabilitatea finanțelor publice este esențială. Cum putem garanta sustenabilitatea finanțelor publice? Ei, putem răspunde la această întrebare încercând să aflăm cum putem să transformăm finanțele publice în finanțe publice sustenabile la, pe termen scurt în, uh, gândindu-ne la tendințele demografice, la îmbătrânirea populației cu care ne confruntăm în momentul de față, trebuie să ne gândim, bineînțeles, la faptul că pe viitor cheltuielile publice vor uh, crește uh, cu mult, generațiile viitoare vor fi cu atât mai împovărate. Avem nevoie de finanțe publice sustenabile, asta și pentru a menține sub control inflația. Pentru a realiza însă lucrul acesta, e clar că gradul de îndatorare a statelor trebuie să fie ținut sub control. Am impresia că raportorul pune mare ac Uh, pune sub semnul întrebării, practic, toate criteriile stabilite în Pactul de Stabilitate și Creștere. El pune accent pe industrie, pe dezvoltarea producției, uh, producției, lucru cu care nu suntem de acord. Noi suntem de acord cu toate aspectele menționate în pactul de stabilitate și uh, crește. creștere. În trecut nu am pus suficient de mult în practică toate, toate uh, propunerile sau uh, reglementările stabilite în cadrul acestui pact și tocmai din acest motiv ne aflăm în situația în care ne aflăm astăzi. Avem de nevoie de mai mult control, uh, statele membre trebuie să accepte disciplina financiară uh, și uh, lucrul acesta trebuie să se întâmple cât mai rapid cu putință. Din păcate, în trecut, Franța și Germania au fost de acord cu această atitudine laxă vis-a-vis -vis de, de toate criteriile menționate în uh, pactul de stabilitate și iată în ce situație ne aflăm în momentul de față. În uh, în raportul acesta se vorbește, se ajunge până la a se vorbi despre o anumită uh, o anumită taxă unică la nivel, uh, la nivel de Uniunea Europeană. Lucrul acesta nu este posibil. Trebuie să ne gândim la toate criteriile, toate diferi, diferențele existente între statele membre. E clar că toate criteriile stabilite în pactul de stabilitate trebuie să fie respectate Eh, trebuie să existe mai puțină marjă de eroare acordată statelor membre care încearcă să, să nu respecte toate aceste criterii. Mi se pare că această abordare este mult mai bună decât abordarea raportorului. Udo. Udo, ai cuvântul? Liebe, liebe Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, Sunt absolut convins că dacă ar exista mai mulți cetățeni europeni care ar putea asculta discuția pornită ca, în urma raportului colegului Ignoc, mult mai mult, mult mai mulți cetățeni ar fi și mai îngrijorați decât sunt în momentul de față. Am crezut înaintea acestei discuții că suntem uh, conștienți de efectele crizei financiare, de cauzele crizei financiare, însă în momentul de față îmi dau seama că nu putem în continuare să purtăm o discuție constructivă, o discuție cât se poate de rațională. Nimeni nu poate ajunge la concluzia că Uh, produsul social brut al Germaniei, cea mai importantă economie uh, Uh, la nivel uh, de Uniune Europeană ar, put, ar fi putut să uh, influențeze situația la nivel european din momentul de față în ceea ce privește investițiile. Trebuie să fie absolut stupid pentru a ajunge la o astfel de concluzie. De asemenea, dacă e să vorbim despre discuții populistice, populiste, hai să ne gândim și la colegul care menționa grijile îngrijorările cetățenilor. Dacă e să vorbim despre aceste îngrijorări ale cetățenilor, e clar că ar trebui să vorbim despre perspectivele pe viitor, de viitor pe care le au cetățenii și de asemenea despre locurile de muncă și nu alte prostii menționate. Nu pot, să fiu de acord că nu am fost suficient de severi în ceea ce privește respectarea criteriilor din pactul de stabilitate. De stabilitate. Pur și simplu nu am fost suficient de inteligenți pentru că nu am investit în domeniile acelea potrivite pentru sprijinirea unei economii sustenabile. Aceasta a fost greșeala trecutului și nimeni nu iese din situația economică uh, în care ne aflăm în momentul de față dacă uh, începe să țină tirare justificate ideologice. Consider că o astfel de discuție nu va duce absolut deloc la uh, îmbunătățirea situației. Îi rog pe colegi să citească raportul colegului NOC și să se gândească la modul în care putem, într-o manieră rațională, să ieșim din această situație de îndatorare uh, profundă cu care ne confruntăm. Ei, după părerea mea, avem nevoie de o economie socială, doar economia socială ne poate ajuta să ieșim din capcană. Tocmai de aceea nu sunt absolut deloc de acord cu cele spuse de colegul Giggle mult. Suntem dispuși să purtăm o discuție rațională cu privire la uh, transformarea feței uh, industriei europene uh, transformarea care să ducă la o creștere economică și de asemenea ecologică. Aceasta este intenția noastră, de asemenea și intenția raportorului. Putem ajunge la un, con- un consens cu privire la această temă, dar nu putem fi de acord cu uh, o scădere a puterii acordate statului, pentru că o astfel de scădere a, a responsabilităților statului ar duce la o nouă recesiune economică și de asemenea la pierderea locurilor de muncă. Vă rog, stimați colegi, să reveniți la rațiune, să nu cădeți în, din nou în cap- capcanele ideologice, pentru că acestea nu, acestea nu ne ajută. Swinburne. Thank you, Madam Kate, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze acelor membri care sunt membri ai Comisiei CRIS pentru că au auzit acest lucru și săptămâna trecută, repet, când vorbim despre durabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, am îngrijorări puternice în legătură cu definiția datoriei publice. Nu cred că am înțeles-o în totalitate și cred că mai ales după Consiliul de Ministri, mai ales uh, în sânul ECOFIN, uh, ultima întâlnire, cred că nici acești miniștri nu știu să definească clar datoria publică. Până nu creăm criterii în legătură cu ce ar trebui să includem sau ba, mai ales în ceea ce privește finanțarea referitoare la bilanțul contabil și legat de bilanțul contabil, există multe țări care folosesc uh, instrumente de finanțare dincolo de aceste uh, bilanțe contabile. E vorba aici și de instrumentele financiare derivate despre care vom vorbi și chestiuni legate de finanțarea uh, sistemului de pensii care nu apare în bilanțul uh, contabil și țara mea este vinovată aici. Deci trebuie să ne gândim la aceste elemente în momentul în care definim acest concept. Când ne gândim la datoria publică, trebuie să ne asigurăm, să ne gândim că banii vin prin investitori, prin piață și banii care trebuie folosiți în următoarele luni, mai uh, bine, se ridică la sume foarte importante. În Grecia e vorba de 30 de miliarde de euro și în Franța, spre exemplu, există 20, 7, 17 până la 20% din PIB datorie, ceea ce este imens din punctul de vedere al datoriei în euro. Deci avem nevoie de o strategie coordonată în ceea ce privește datoria și trebuie să ne gândim și să luăm în considerare ce datorie în euro va fi angrenată într-un anumit moment. Dacă există alegeri între alegeri într-un anumit stat membru al euro și alt stat membru al zonei euro, lucrurile stau diferit. Să ne gândim la datoria Germaniei și la datoria altor țări. Dacă avem o strategie de maturitate coordonată în zona euro, dar nu numai, e bine, acest lucru cred că ar fi de mare ajutor. Asta dacă nu vom recurge la instrumentele derivate pentru a ne asigura că obligațiunile euro sunt convertite dintr-o dată în altă mm, monedă. Deci trebuie să ne gândim la această discuție în momentul în care ne gândim la aceste lucruri. Definiția trebuie să fie corectă și poate trebuie să ne gândim la lucruri simple pe care trebuie să le facem pe termen scurt pentru a evita o criză efectivă în domeniul finanțelor publice. Mulțumesc. Thank you. Uh, Danuta Jazovieska, you're back now, so it's your go. Thank you. Danuta Jazovieska are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău, a trebuit să fug până la Comisia o preocupare. După ce am citit raportul de domnul Ngoc, e bine, aș dori să vă atrag atenția asupra anumitor aspecte care au fost insuficient discutate, din punctul meu de vedere. Strategia de șire din criză, în primul rând. Cred că este foarte important să punem accentul pe prioritatea investițiilor pe termen lung, care va duce la creșterea economică. Deci investițiile prioritare ar trebui să aibă loc în domeniul cercetării, dezvoltării și în sensul creșterii potențialului economic, dar și în domeniul educației. Nu ați menționat acest lucru, însă astăzi pe piață există oameni care nu sunt mobili, nu sunt creativi și care nu pot să reacționeze în mod flexibil la schimbările de pe piața muncii. Trebuie să atragem atenția și asupra următorului element – măsurile care trebuie luate pe piața muncii pentru asigurarea stabilității finanțelor publice. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și folosească propriile resurse în acest sens, mai ales capitalul uman. Deci resursele proprii nu trebuie să recurgă la imigranți, pentru că experții spun că imigranții nu pot să acopere toate lacunele din piața muncii. Așadar, ar trebui să ne folosim propriile resurse în cel mai bun mod posibil și poate ar trebui să ne axăm pe programe specifice adresate oamenilor de peste 50 de ani și ar trebui să facilităm și ocuparea locurilor de muncă de către tineri pentru a asigura stabilitatea sistemului de pensii. În al doilea rând, în legătură cu sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung, îmi lipsește ceva. În primul rând, trimiterea la societatea care îmbătrânește și la schimbările demografice în Europa în legătură cu îmbătrânirea societății. Toate aceste probleme au ridicat provocări fără precedent în ceea ce privește sistemul financiar al Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, impactul schimbărilor demografice este foarte important, mai ales în ceea ce privește instrumentele și activitățile anticriză. Și aceste schimbări nu ar trebui să aibă un impact pe termen lung asupra finanțelor publice, pentru că generațiile, generațiile următoare trebuie să se lupte cu aceste probleme. Doamna Col a menționat acest lucru. E vorba de politici sociale, economice, fiscale, care ar trebui să asigure un echilibru între generații. Acest lucru este de importanță majoră pentru stabilitatea politicilor pe termen lung. Și în al treilea alinat, în legătură cu identificarea datoriei publice, aș spune că e vorba de angajamente de monitorizare în ceea ce privește fondurile publice, este vorba de angajamentele luate nu doar de sectorul financiar public, e vorba de angajamentul privat Putem astfel monitoriza regimul de pensii mult mai bine și noi împreună cu Eurostat ar trebui să pregătim o metodologie comună pentru aceste rapoarte, îndoseb Comisia împreună cu Eurostatul. Și e vorba și de administrarea insolvenței în sectorul public. Cred că în multe țări schimbarea în management ar uh, cauza multe probleme în ceea ce privește datoria publică, deci ar trebui să monitorizăm solvabilitatea mai degrabă și lichiditățile în finanțele publice în momentul în care este vorba de rambursarea ajutorului de stat, mai ales în acele țări cu deficit uh, ridicat. Nu se menționează destule lucruri aici în legătură cu o bună guvernanță, mai mult IT în cadrul acestor servicii. Costurile administrației sunt foarte ridicate, costurile statului sunt foarte ridicate și astfel putem să reducem aceste cheltuieli pe termen scurt. Mulțumesc! Doamna președinte, Jean-Paul Găzes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportului pentru muncă. Există cel puțin un merit în acest raport încercarea de a identifica propuneri de soluție cu care putem să fim sau nu de acord, însă este un efort lăudabil acesta pentru că în momentul în care ascult această dezbatere și când mă gândesc că sunt un cetățean primarul unui mic sat de 300 de locuitori, e bine atunci îmi spun că aceste idei sunt foarte interesante, însă nu aduc mari soluții la lumină. Când vorbim despre scăderea cheltuielor publice, bine, însă când scădem cheltuielile publice, diminuăm și veniturile pentru o altă categorie de persoane. Deci trebuie să avem curajul să spunem că aici ar fi vorba de rigoare, ceea ce înseamnă că fiecare trebuie să-și strângă chimirul la un moment dat. Un exemplu concret, în Franța și în alte țări a existat o primă de casare o bună idee care ne-a permis să vindem multe automobile noi și astăzi oamenii care au întreprinderi de control tehnic uh, al vehiculelor de ocazie subliniază sau vehicule second hand, subliniază că întreprinderile au probleme pentru că vehiculele noi nu sunt supuse controlului timp de patru ani și astfel există o pierdere a cifrei de afacere a acestor uh, întreprinderi. Pentru că în economie totul merge. Nu pot să spun, opresc asta și aici nu se va întâmpla nimic. Uh, dacă atingem acest echilibru din ce în ce mai mult uh, complicat, din ce în ce mai complicat și complex în aceste economii din ce în ce mai dezvoltate, spun că nu putem atinge o piesă a puzzle-ului, dominoului, fără să caldă altă piesă. Dacă spunem diminuare pe termen lung, spunem diminuare, dar cu ce finanțare sau ce finanțare? Dacă ne gândim uh, la decalajul dintre calitatea educației și nevoile economiei, ce vrem să spunem prin finanțarea educației? Există o problemă și în țări precum a mea și există o lipsă de adaptare a ofertei în legătură cu cererea în ceea ce privește formarea perenitatea sistemului de pensii. Bineînțeles că ne dorim perenitatea aici, însă putem să obținem perenitatea pensiilor fără să ne ridicăm alte probleme de cheltuieli publice. Eu nu dispun de soluții, că dacă aș fi dispus de ele, le-aș fi înaintat. Dar uh, sper că vom putea să discutăm cu bun simț și rațiune. Cetățenii noștri spun, practic, luați bani de aici pentru a-l pune altundeva. Unde? Însă, dacă încercăm să scădem uh, cheltuielile aici, creștem problemele acolo. Cred că, dacă ne gândim pragmatic, nu cred că această abordare ne permite să ajungem la răspunsuri. Apreciez acest raport pe alocuri, pentru că încearcă, prin amendamentele noastre și prin dezbaterea viitoare, deci încearcă să dea un răspuns concret, o soluție concretă, pentru că cum ați vrea să vorbim despre finanțe publice durabile? Când durata de viață a unui guvern în țările noastre europene nu este mai mare de 2 ani. Când suntem primari, uh, ca mine, avem o posibilitate de a face mari schimbări care nu se vor vedea până la următoarele alegeri sau uh, să facem uh, sau să răsădim uh, flori în piețele publice. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să-l felicit pe colegul meu, pe domnul raportor pentru raportul său. Colegii mei vorbeau de soluții. Eu nu voi vorbi despre acesta. Eu voi analiza mai îndeaproape raportarea și contabilitatea, pentru că nu are rost să avem structuri și soluții decât dacă țările au o disciplină rigidă în legătură cu măsurările pe care le fac, măsurările deficitelor, conturilor naționale, previziunilor și așa mai departe. Deci, măsurători care trebuie să fie făcute cu rigoare și care trebuie să fie înaintate celorlalte state membre. Același lucru ține și de pactul de stabilitate și de criteriile de la Maastricht. Regulile sunt uh, în regulă, nu spun nu, însă am văzut ce se întâmplă dacă o anumită țară trage în jos uh, celelalte țări și nu face raportările financiare așa cum trebuie. Însă mai mult, știu că există alte țări care fac un fel de contabilitate creativă, ca să spun așa, sau cel puțin un sistem arhaic. Cum poate un membru al zonei euro să aibă un sistem arhaic de tip cash flow accounting? Bineînțeles, totul depinde de ministrul finanțelor dacă păstrează sau nu acele mari cecuri care trebuie plătite marilor contractori, dacă le păstrează sau nu în, în dulap, în uh, sertar. Oricum, eu cred că aceste elemente trebuie luate în considerare și să ne gândim că Comisia în viitor ar trebui să aibă posibilitatea de a audita aceste conturi și previziunile financiare trebuie făcute cum trebuie, chiar dacă aceste previziuni nu sunt o știință exactă. Însă una este să avem astfel de previziune cu mici erori, una este să avem uh, previziuni financiare hiperoptimiste care să dea întotdeauna impresia că nu există niciodată nicio problemă și că soluțiile sunt la îndemână, pentru că se face o supraestimare a PIB-ului. Eu aș dori foarte mult ca în acest raport să facem trimitere la guvernanța statistică pentru instituții statistice independente și aș dori să facem trimitere la monitorizarea și raportarea clară în ceea ce privește PIB-ul, finanțele publice, finanțele și pensiile și mă refer la raportarea în legătură cu toate datele care sunt importante și care ar putea să contribuie la ajungerea unor soluții pe care le căutăm astăzi. Doamna președinte, mulțumesc! Mi-am făcut și eu câteva comentarii, mi-am notat. Primul comentariu este un anunț. Ar trebui să luăm act de faptul că acest raport uh, este elaborat în cooperare consolidată cu Comisia pe Ocupare și Comisia pe Ocupare se va axa dose pe dimensiunea socială și de ocupare a strategiilor de ieșire din criză, se va axa pe implicațiile strategiei de ocupare în legătură cu schimbările demografice și se va asigura că există o sustenabilitate a măsurilor legate de protecția socială. Acestea sunt dimensiune care țin în mod direct de Comisia pe Ocupare și acestea ar trebui să aibă prioritate. Felul în care va fi structurat raportul va fi următorul. Vor exista două părți, vor exista două rapoarte, de fapt, care vor fi unite știu că este foarte greu să ne păstrăm departe de domeniul de aplicare al Comisiei uh, pe ocupare, pentru că aceste două aspecte sunt legate îndeaproape, însă atrag atenția membrilor că ar trebui să se axeze cât mai mult posibil pe acele aspecte care cad sub competența prezentei comisii și nu a Comisiei pe ocupare. Cred că este foarte important ce au spus uh, Kate și Edward în legătură cu măsurarea și monitorizarea și ce există efectiv în acest deficit. Cred că este clar că am uh, intrat uh, într-o discuție în care este evident că trebuie să avem noi instrumente pentru a putea măsura și controla mai bine ceea ce raportează statele membre. Și subliniez că, într-adevăr, în audierea noului comisar Oli Ren, problema acestor documente contabile extra bilanț, off balance sheet, a fost ridicată și a existat uh, o întrebare suplimentară din partea lui Chei. Domnul Ren a spus că va investiga această problemă. Cred că lucrurile s-au schimbat de atunci, însă, într-adevăr, uh, Parlamentul și-a făcut bine treaba și și-a dat seama că această problemă este una care merită investigare. Mâine avem o, un schimb de idei în legătură cu primul raport în legătură cu Consiliul Consultativ în legătură cu controlul statistic, care are competențe în acest domeniu, de asemenea. Eu am fost raportorul care a scris raportul în baza care s-a creat uh, această autoritate și statele membre acceptă cu greu o supraveghere reciprocă a datelor lor stati statistice, însă este clar că trebuie să înregistrăm progrese în acest domeniu și în alte domenii și acum avem posibilitatea de a iniția o discuție mai deschisă cu statele membre pe acest subiect, deci vă rog să vă gândiți la acest punct. După cum spuneam, trebuie să dezvoltăm astfel de instrumente noi de monitorizare și pentru că nu știm exact uh, care este definiția acestui deficit, acestei datorii publice, nu știu dacă e o greșeală să mergem cu pași mici în evaluarea problemei. Oricare de mare ar fi această problemă, este în mod cert o problemă mare, e clar. Și trebuie să luăm în considerare un calendar precis, însă nu am dezvoltat în totalitate toate instrumentele pentru o monitorizare mai exactă și nu am dezvoltat în totalitate, nu avem o înțelegere foarte clară a ceea ce există în deficitele publice. Dar acesta nu trebuie să constituie un motiv pentru a amâna abordarea acestor deficite publice. Cam atât doream să spun acum. Domnul Vaistes este aici din partea comisiei care ar dori să facă anumite comentarii. Vă mulțumim. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. În linii generale suntem de acord cu sugestiile care au fost făcute în raport, mai ales cele referitoare la nevoia de motivații statistice, de indicatori mai buni și definiții mai concrete. Și cu siguranță pe viitor Comisia va introduce aceste subiecte pe lista preocupărilor sale și a programului său de lucru. Avem o serie de rezerve însă referitoare la raport în care există o serie de mesaje care ar putea fi interpretate greșit. Am să vă spun la ce mă refer. Întâi de toate, considerăm că raportul se bazează pe o interpretare limitată a obiectivului de stabilizare a finanțelor publice. Politicile contraciclice reprezintă un element important în pactul de creștere și stabilitate, însă ultimele uh, împrejurări ne-au arătat că Stabilizarea la nivelul EMU a apărut și datorită nevoilor de ajustare. Țări care au dezechilibre între, între uh, bugetul intern și extern, trebuie să-și ajusteze situația, fie că acestea se află într-o poziție ciclică bună sau rea. În al doilea rând, raportul Raportarea care a fost menționată aici nu abordează uh, legătura dintre sustenabilitate și îmbătrânire. Datorită responsabilităților implicite în statele membre, tendințele fiscale au fost nesustenabile pe termen lung, chiar și înainte de criză în anumite state. Și a fost nevoie de acțiuni uh, bine dirijate pentru a putea contracara aceste efecte. Criza, sigur, a accentuat uh, aspectele fundamentale care stau la baza acestor reforme. pentru a putea ajung, aduce finanțele publice la nevoia corectă. Nevoia de reforme structurale pentru a garanta o creștere este una într-adevăr justificată și Evident, în acest domeniu e nevoie de eforturi susținute. Cu toate acestea, avem îndoieli cu privire la faptul că bazarea exclusivă pe modul propus în acest raport, în ceea ce privește gestionarea cererii, deci avem îndoiel că acest lucru ar da rezultatele dorite. În ceea ce privește redresarea, după părerea noastră, există riscul să se submineze efectul sprijinului fiscal și monetar și de aceea considerăm că raportul ar avea de câștigat dacă ar avea o perspectivă mai largă cu privire la perspectivele financiare. Întâi de toate, asta înseamnă că consolidarea fiscală trebuie să fie dusă mai departe, dincolo de eforturile fiscale sugerate de Pactul de Stabilitate și de Creștere. Majoritatea statelor membre, în majoritatea statelor membre, consolidarea trebuie să înceapă odată cu redresarea, dar există state membre care trebuie să înceapă ajustările înscă de pe acum. Reformele la nivelul sistemelor de pensii și asigurări medicale trebuie să fie puse în aplicare pentru a evita, a evita creșterea cheltuielilor regate de îmbătrânire și, în al treilea rând, trebuie să existe reforme structurale pentru a crește investițiile în producție și rata de angajare a forței de muncă și considerăm că dacă se includ aceste elemente în raport, atunci acesta va avea o perspectivă mai largă, care este, după părerea noastră, extrem de utilă. Mulțumesc, domnule Huang Ngoc. Doriți să uh, ne prezentați concluziile la acest punct? Câteva remarci finale. Întâi de toate, am făcut un exercițiu impus de colegii mei. Aș fi dorit să mă refer la o serie de subiecte care au fost uh, uh, abordate aici, dar n-am să pot să mă refer la toate. Am fost foarte cu minte, ca să spun acum, uh, foarte am considerat că pactul de stabilitate este o constrângere, având în vedere revizuirea sa din 2005 și am stabilit să abordez texte europene. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în alte rapoarte, în care anumiți colegi cer finanțarea deficitelor publice prin emisia de euroobligațiuni, care este interzis în tratatul de la Lisabona, sau în anumite discuții pentru finanțarea deficitelor publice se propune să facem ceea ce a făcut uh, Regatul Unit sau uh, Statele Unite în fața unui atac speculativ și anume să cerem băncii centrale să financeze datorarea, îndatorarea publică cu o rată aproape zero. Nu avem poziția Regatului Unit, dar nu am putut să menționez aceste posibilități pentru a nu îi deranja pe cei care consideră că cadrul actual al textelor europene este cel corect. Și atunci am rămas în acest cadru limitat impus, nu am vrut să adâncesc decalajul dintre poziții și am încercat să uh, ajung pe baza unui dialog la o poziție cât mai comună posibilă pe, o, pe un subiect cheie și anume finanțarea datoriei publice. Și de aceea m-am limitat la atât. În ceea ce privește acest exercițiu și pe mine mă preocupă ca pe dumneavoastră, dași colegi conservatori și liberali, situația finanțelor publice europene. Dacă priviți îndeaproape evoluția structurii bugetare în diferite state membre, ce credeți că veți observa? Veți observa că partea legată de cheltuieli publice uh, din PIB nu a crescut în perioada anterioară și chiar a scăzut în anumite state și că problema deficitului se datorează întâi de toate, și mă refer la cea mai recentă perioadă, deci se datorează la o scădere a veniturilor fiscale. Acesta este elementul esențial care m-a determinat să mă preocup și aici mă adresez comisiei de evaluarea eficienței cheltuielilor fiscale care au fost puse în aplicare în mod masiv în statele europene înainte de criză pentru a susține uh, economia prin ofertă. Au fost ele eficiente, aceste cheltuieli fiscale, sau oare au uh, amputat bugetele publice care erau deja într-o situație destul de uh, dură. Deci le-au lipsit de anumite resurse fără a da efectul dorit asupra creșterii. Când se scad impozitele și se urmărește creșterea cu 2% și când economia scade sub 1%, un exemplu, deficitele cresc în mod mecanic, nu fiindcă dumneavoastră ați crescut datoria publică, și a scăzut impozitele. Și această scădere a impozitelor, iată că nu a avut efectul dorit asupra creșterii. Deci veniturile fiscale avute în vedere nu au um, făcut ce trebuia să facă. Deci e vorba de o irosire a banilor publici și trebuie să analizăm acest lucru fiindcă e vorba de o ineficiență a cheltuielilor fiscale din punctul meu de vedere. De aceea mă preocupă, la fel ca pe dumneavoastră, această irosire a fondurilor publice, subliniind că în majoritatea statelor membre au fost puse în aplicare programe de ajustare care um, au fost inițiate înaintea crizei. Colegul nostru a plecat, dar este foarte îndreptățit să spune că riscul, dacă astăzi tăiem din nou cheltuielile publice și sociale, este să nu ajungem la obiectivele fin um, scate, ci să uh, accentuăm deficitele. Și acest lucru va duce, după părerea mea, la situația în care, având în vedere și deflația la nivelul uh, uh, salariilor, deci la situația în care deficitul va crește. Pentru că, la urma urmei, va avea loc redresarea și veniturile fiscale pe care le vom fi anticipat, nu se vor produce și veți vedea că specularea pe piețe eh, va acționa împotriva Spaniei, Greciei și a celor alte state membre. Iată deci situația în care ne aflăm și iată deci atenția pe care trebuie să o alocăm în prezent. Acesta este cadrul în care am eh, acționat și în care am, am referit la sustenabilitatea cheltuielor publice pe termen lung. Au fost făcute o serie de propuneri Aș vrea să rog Comisia să le studieze, fiindcă departe de mine ideea să susțin uh, deficitul. Cred că la finele anilor 90, atunci când aveam o angajare aproape de 100% a forței de muncă, ar fi trebuit ca noi, majoritatea statelor membre, să alocăm veniturile fiscale de atunci legate de excedentele bugetele primare, deci ar trebui să le alocăm Uh, scăderii gradului de îndatorare și nu să le alocăm cheltuielilor fiscale. Deci vedeți că am o abordare foarte ortodoxă în acest domeniu și când șomajul este foarte scăzut, trebuie să avem un echilibru bugetar, dar când șomajul este scăz- crescut ca acum, Dacă nu avem o politică riguroasă în aceste condiții, vom rămâne 3, 4 sau chiar 5 ani în această situație fără să evoluăm. N-am să mai intru în alte detalii. În ceea ce privește pensia, mi s-au pus întrebări cu privire la acest subiect. În ceea ce privește pensiile, nu știu care va fi situația în 2050. Cei din această sală care pot să spună că vor ști cu exactitate care va fi rata de creștere uh, și situația în 2050, care va fi partea din salarii alocate finanțării pensiilor, care va fi nivelul de imigrare, dacă cineva poate să spună că știe așa ceva, bravo lor, eu nu știu și vreau să vă rog să avem o atitudine moderată, să nu dramatizăm lucrurile. În expunerea de motive am menționat aceste cifre, deci nu puteți spune că subiectul este ignorat, dar așa cum a spus doamna președintă, există o anumită diviziune a muncii în acest raport fiindcă Comisia pentru Angajare trebuie să abordeze aceste probleme, eu m-am limitat la a spune că dacă modelul social european ar avea o utilitate în această criză, atunci, ar vrea să aibă o utilitate în această criză, atunci colegii din comisia respectivă trebuie să găsească soluția pentru a asigura continuitatea lui. Departe de mine însă ideea să dau naștere la decalaje și mai mare aici. Eu am încercat să identific indicatori care să mulțumească pe toată lumea. În ceea ce privește remarca lui Gigol, rata de creștere potențială, de exemplu, și nivelul de utilizare a capacităților de producție. Am folosit acest indice dintr-un motiv foarte clar. În prezent, economiștii analizează uh, rata de creștere a, în situația lipsei șomajului. Deci atunci când se utilizează la maxim capacitatea de producție, nivelul începând de la care trebuie să aplecăm politici de ieșire, adică să se ajungă la un echilibru bugetar, și aplicarea reformelor structurale prevăzute de Comisie. Comisia consideră că rata de creștere potențială a economiei europene în prezent a scăzut și ajunge la 1-1,5% și de aceea trebuie să avem politici de ieșire din criză. Dacă am putea pe acest subiect să discutăm, eu cred că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o avem, chiar dacă tax, rata de creștere potențială este peste 1,5%. Trebuie să avem în vedere și stabilizatorii automați, dar nu are rost să intrăm în discuții tehnice aici. Eu am luat acest indicator care este folosit de toți macroeconomiștii și anume nivelul de utilizare a capacității de producție. Pentru a nu mai discuta la nesfârșit dacă mm, rata potențială de creștere este 1-2%. Acesta este raționamentul aplicat de mine. Nu exclud pe viitor să producem altceva decât mașini care poluează, de exemplu poate o să crească producția de biciclete sau producția de alte forme de energie nepoluantă. Și pe viitor s-ar putea să avem uh, o economie bazată pe energii regenerabile și nepoluante și eu propun să aplicăm acest raționament, dar asta nu împiedică să discutăm despre sectoarele către care se vor dirija investițiile. Și aștept amendamentele verzilor în acest sens, fiindcă ei sunt mult mai competenți decât mine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am lăsat uh, această discuție să continue, fiindcă uh, avem suficient timp, dat fiindcă am amânat raportul uh, domnului Langen. Vreau să mulțumesc domnului raportor uh, și celorlalți care au intervenit la acest punct. Pe 5 martie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor și pe 3 martie așteptăm propunerea Comisiei privind uh, UE 2020 în cazul în care doriți să luați acest lucru în considerare. Discuția amendamentelor va avea loc pe 22 martie și votul în comisie pe 27 aprilie. Deci, avem suficient timp pentru discuții și negocieri și votul în plenară, estimăm că va avea loc în plenara a doua din mai, pentru a fi gata pentru Consiliul European din iunie. Sunt sigură că până atunci nu vor fi rezolvate toate problemele, dar sperăm să putem aduce o contribuție utilă acelei întâlniri. Mulțumesc colegilor și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, numărul 8, referitor la remunerarea directorilor firmelor cotate la bursă și uh, politicile de remunerare în sectorul serviciilor financiare. Domnul raportor Said El Kardaoui. Voorzitter, ehm, ik wil mij verontschuldigen voor het feit dat. Ehm, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să îmi cer scuze la 5 uh, și 5 trebuie să apăr un alt raport, prin urmare acest moment în care discutăm raportul meu nu este neapărat cel mai potrivit pentru mine. Colegii își amintesc de recomandările comisiei de la finele lunii aprilie 2009 era vorba despre politica vis-a-vis -vis de uh, sectorul financiar, uh, în special aspectele legate, legate de firmele cotate la bursa de valori. Acestea reprezintă bazele muncii pe care o vom depune în următoarele luni. Însă există și alte in- inițiative din partea altor forumuri, și anume G20 și o serie de inițiative naționale de asemenea pe care le-am luat în considerare. Consider că este foarte important ca, în calitate de Parlament European, să prezentăm o viziune cât se poate de clară. Este important ca finanțele, părțile financiare, băncile să fie uh, păstrate sub control. Adică trebuie să ne a, să ne îndreptăm atenția asupra acestor uh, organizații, însă de asemenea trebuie să ne îndreptăm atenția asupra efectelor pe care ele le au asupra uh, economiei, atât pe termen scurt cât și pe termen uh, lung. În același timp, trebuie să ținem cont de faptul că în momentul de față sunt solicitate reguli mult mai stricte în ceea ce privește sistemul uh, financiar. Uh, avem uh, nevoie sau se cer uh, practic reguli mai stricte cu privire la sistemul financiar și de asemenea cu privire la renumerarea, re, remunerarea uh, directorilor institutelor financiare și de asemenea firmelor cotate la bursă. Trebuie să luăm în considerare o serie de aspecte așadar. După părerea mea, în momentul de față trebuie să stabilim premisele discuțiilor noastre. Trebuie să ne axăm pe bazele discuției cu privire la remunerarea directorilor, atât directorilor băncilor, cât și director, directorilor firmelor cotate la bursa de valori trebuie să ne dăm seama în ce măsură recomandările comisiei pot fi îmbunătățite astfel încât toate reglementările să aibă un, un grad de constrângere mai ridicat. Trebuie să ne asigurăm uh, că bazele acestor reglementări sunt câte poate de echitabile și echilibrate. De asemenea, trebuie să ne uh, Uh, gândim uh, la situația negativă de pe, la nivel uh, de economii și de asemenea la situația în ceea ce privește remunerările și ce stabilim în, în momentul în care facem această comparație. Stabilim faptul că în ultimii 15 ani remunerațiile directorilor financiare au crescut din ce în ce mai mult și de asemenea se constată faptul că o, odată ce cresc salariile directorilor, uh, performanțele companiilor pe care acești directori le reprezintă scad. Um, fapt evident din uh, studiile demarate de către comisie. De asemenea, în uh, ceea ce privește nivelul salariilor directorilor, acestea sunt enorme, cel puțin în, cele, în cazul celor mai importante 50 de companii la nivel european. aceste salarii ale directorilor cresc adeseori în detrimentul uh, Uh, stabilității respectivelor companii, companii care nu mai au suficiente fonduri uh, pentru a fi alocate cercetării și dezvoltării, etc. În al patrulea rând, uh, și la nivel național au fost demarate eforturi pentru echilibrarea performanțelor și remunerațiilor. Avem astfel de inițiative în Germania, Austria, în Olanda de asemenea. Însă aceste pre, uh, puncte de, de plecare sau viziuni stabilite în diferitele state membre sunt diferite. Diferite sunt de asemenea și uh, nivelul de impozitare, uh, diferitele diferitele cote și impozite stabilite la nivelul diferitelor state membre și, și aceste diferențe trebuie să fie luate în considerare. Iar în ceea ce privește Uh, recomandările comisiei, dați-mi voie că trebuie să, să spun că trebuie să punem în uh, să punem în prim plan în momentul de față situația sau echilibrarea situației pe termen scurt. Uh, mă refer la situația remunerărilor, uh, remunerațiilor și, în același timp, trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla în cazul în care anumite obiective nu sunt atinse. Trebuie să se facă rambursări sau nu, așadar există o serie de aspecte pe care le putem discuta în acest context. Alte aspecte importante, uh, criteriile de performanță, um, directorii independenți, toate aceste aspecte au fost incluse în recomandările comisiei. După cum știți, aceste recomandări, începând cu 31 uh, decembrie 2010, trebuie să fie implementate. Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la măsurile pe care le vor implementa, iar cu ajutorul unor rapoarte anuale se va face evaluarea Uh, eforturilor depuse în statele membre. Evaluarea va fi realizată de către Comisie. Prin urmare, noi uh, trebuie să stabilim dacă vrem să mergem mai departe de, decât limita impusă prin intermediul recomandărilor uh, comisiei. Trebuie să luăm în considerare, după părerea mea și cele spuse de domnul Barnier la audiere și în Consiliul de Ministri, comisarul se întreba cum am putea evita riscurile și în acest sens propunea crearea unor uh, uh, comisii de evaluare independente. Toate aceste aspecte vreau să le discutăm în următoarele săptămâni și, în plus, alături de, că, uh, alături de colegul McCarthy am stabilit să ne întâlnim săptămâna viitoare, luni, în ceea ce privește acest calendarul activităților noastre, voi uh, reveni cu informații în uh, săptămânile care urmează. La 26 sau 27 aprilie raportul va fi prezentat și comentat. 10 uh, mai poate fi uh, stabilită ca limită, asta pentru ca în iunie să discutăm în comisie și să votăm la 22 iunie acest raport, care mai apoi se va îndrepta spre uh, sesiunea plenară. Cam atâta ca introducere la această temă deosebit de complexă, care cu siguranță va fi dezbătută intens. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dicky, ești primul. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru acest raport. Vorbim pentru a treia oară despre remunerare în cadrul acestei comus, comisii. Această, acest aspect este prezent în diferite rapoarte discutate de către comisia noastră. Prin urmare, dați-mi voie să repet multe dintre uh, comentariile pe care le-am făcut în uh, cadrul dezbaterilor anterioare. Vorbim aici, practic, despre îngrijorarea uh, cetățenilor cauzată de sumele imense investite pentru salvarea uh, uh, băncilor. Bineînțeles, uh, cetățenii europeni vor să se asigure în momentul de față că banii respectivi au fost folosiți într-o manieră viabilă. Bineînțeles, s-a încercat atingerea unui consens la nivel mondial, dar și la nivel mondial. Mulți actori în domeniu au depus aceste aceste eforturi. Bineînțeles, nu are nimic rău în sine încercarea de a crea bani și bunăstare, însă trebuie să ne asigurăm că bunăstarea poate fi creată. E rău însă să ne asumăm riscuri pentru creștere cu banii altora. În multe dintre situații, uh, uh, cetățenii care trebuiau să gestioneze riscurile Uh, practic trebuiau să spună, cei care trebuiau să spună nu riscului au fost remunerați mai generos pentru a susține aceste acțiuni risc, riscante. Dacă ai, ești uh, remunerat uh, substanțial în momentele bune, în momentele de creștere, ar trebui ca în momentele de descreștere, de asemenea, gradul de remunerare să scadă. Ei, e bine, lucrul acesta nu se întâmplă. Prin urmare, e clar că ceva trebuie să, să se schimbe la nivelul acestor practici. De asemenea, trebuie să ne gândim că uh, să ne gândim la uh, situația înregistrată la Lemans. Erau uh, angajați acolo care se, uh, erau implicați în administrarea societății, dar care, din păcate, nu au înțeles uh, riscurile cărora li se uh, cărora le făceau obiectul companiei. E clar că trebuie să înțelegem mult mai bine riscurile, trebuie să ne gândim la baza de capital, la lichiditățile companiilor. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că managerii de risc sunt tratați cu respect în cadrul organizațiilor și cred că multe dintre lucrurile acestea deja se aplică în cadrul serviciilor uh, financiare. Mă bucur că ați vorbit despre corporate uh, governance, pentru că este clar că investitorii atât privați cât și publici trebuie să, să își îndrepte atenția mai, de, mai intens asupra remunerărilor. Sunt îngrijorată de cele spuse de dumneavoastră în ceea ce privește echilibrul dintre bonusuri și salariul de bază. Uh, E clar uh, că au existat persoane care au renunțat la bonusuri în uh, încercarea lor de a reatrage sprijinul cetățenilor. Au existat alte companii care au decis o reducere a bonusurilor, dar în același timp au crescut salariul de bază. Nu mi se pare că această abordare este una sustenabilă neapărat. E clar că trebuie să fii uh, remunerat pentru riscul pe care îți, uh, ți-l asumi, însă, de asemenea, trebuie să păstrăm un echilibru în, între aceste remunerări și bonusuri. În cadrul acestei piețe globale în care acționăm în momentul de față, există nu doar uh, finan- instituții financiare, ci și companii care sunt active pe, pe piața internațională. Prin urmare, în momentul în care creăm reglementări la nivel de Uniune Europeană, trebuie să luăm în considerare și situația la nivel mondial trebuie să stabilim care sunt tendințele și eforturile necesare pornind de la aceste tendințe. Consider că statele membre uh, ca urmare a reglementărilor la nivel european, vor implementa uh, condiții mult mai stricte în ceea ce uh, privește remunerările. Spre exemplu, uh, Regatul Unit a declarat deja că va impune o nouă taxă asupra bonusurilor, model care va fi implementat de asemenea în Franța. Doamna președinte, urmează Carl Hegland. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, permiteți-mi să spun că îmi pare rău că acest raport este ultimul discutat astăzi. Avem nevoie de o discuție echilibrată pe această temă. În urmă cu 10 ani, cu siguranță nu ne-am fi gândit uh, că astăzi vom discuta despre aceste aspecte. trebuie să sperăm permanent că cultura corporatistă este sau devine din ce în ce mai rațională odată cu creșterea riscurilor. Trebuie să pornim de la această premisă. De asemenea, trebuie să ne pornim de la premisa că de aici, de la acest nivel, trebuie să oferim anumite recomandări. Însă, ceea ce s-a întâmplat la nivel european și la nivel mondial în, ultimul, în ultima vreme ne arată clar faptul că aceste recomandări clare sunt necesare și tocmai de aceea discuția trebuie să, una, trebuie să fie una foarte echilibrată. Gând, haideți să ne gândim doar la fondurile de investiții alternative. În cazul acestora am mers mult mai departe și asta pentru că în momentul de față există o agendă populistă uh, la nivel european, o agendă populistă care ne presează să acționăm ne presează pe noi, membrii Parlamentului European. Trebuie să constatăm faptul că anumite aspecte trebuie să fie reglementate într-un, într anumit uh, fel și nu în altul. Trebuie să existe diferente, uh, diferențe stabilite între, uh, între aceste aspecte. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că cultura cor- corporatistă este diferită în diferitele state membre. De exemplu, în statul meu, nu au, uh, din punctul de vedere al, uh, al culturii corporatiste, nu au existat probleme. Prin urmare, trebuie să, să stabilim și uh, cât de departe mergem pentru că, cu reglementările noastre, pentru că nu trebuie să depășim anumite limite. Bineînțeles, trebuie să înțelegem faptul că aceste sisteme sunt caracterizate prin riscuri sistemice. Iar riscurile sistemice trebuie să fie luate în discuție. Și, de asemenea, există motive pentru care există diferite tipuri de remunerare în diferitele tipuri de companii. Aceste sisteme de bonusuri nu au fost create pentru a da mulți bani directorilor, ci, inițial, aceste sisteme au fost uh, create pentru a practic impulsiona acest sistem al bunăstării. Și în momentul în care s-a discutat uh, s-au uh, discutat uh, diferențele dintre remunerați, remunerări, am am înțeles uh, faptul că, da, diferențele sunt mari între diferitele salarii, însă unele dintre salariile mari sunt justificate. Bineînțeles, avem nevoie și de reglementare la nivel național. De asemenea, trebuie să ne gândim la resursele care trebuie să fie folosite pentru implementarea acestor uh, reglementări. Există suficiente resurse, însă, pe ansamblu, consider că cu siguranță vom reuși să ajungem la un consens echilibrat Însă, bineînțeles, există, din păcate, mult populism în această dezbatere și uh, presiunea exercitată va fi una mare. Uh, mulțumesc, domnul Nitras. Mulțumesc. Doream să-i mulțumesc raportorului pentru abordarea sa extrem de echilibrată a acestui subiect. Ar trebui să ne punem o întrebare am discutat acest subiect dacă nu ar exista criza economică? Avem în fața noastră aceste regulamente economice care se axează pe transparența informații făcute publice în ceea ce privește aceste remunerări și poate acesta ar fi suficientă dacă nu ar exista criza, însă contextul este diferit și uh, ar trebui în acest context specific să facem anumite distinții fine între anumite probleme. Ar trebui să ne axăm pe existența unor mecanisme de luptă împotriva acelor efecte nefaste pe care le-am identificat în această perioadă de criză. Ce vreau să spun este că aș încerca să fac o diferență între administrare, management, care trebuie să fie bazat pe situația reală a pieței, de acele situații patologice, care să, ca să le spun așa, care au devenit extrem de vizibile. Dar nu ar trebui să acoperim tot spectrul situațiilor posibile cu ideile noastre pentru că există în momente de criză anumite instituții care, fără să aibă regulamente specifice care să vizeze primele, s-au confruntat cu situații specifice krótkookresowym, ryzykownym zachowaniem. Cred că ar trebui să limităm problemele care cresc riscul pe termen scurt. E vorba de o problemă patologică. Aici ar trebui să o contracarăm. Prostii, nieco brutalnie, jeżeli ktoś korzysta z pomocy publicznej, to... Există și probleme care se soluționează, se reglează prin viața reală, ca să zic așa. Se obține ajutor de stat de către întreprinderi publice și în aceste întreprinderi publice remunerările se acordă în baza unor reguli cu totul diferite decât în cazul întreprinderilor din sectorul privat. Deci, cred că dacă acest comportament ar continua să existe, am avea o problemă de natură patologică. Dacă există ajutor de stat într-o anumită întreprindere, atunci remunerarea în acea întreprindere trebuie reglementată. Însă apelul meu este să încercăm să facem o separare între aceste afaceri, întreprinderi sau situații care se află la limită de piața normală în care nu au fost identificate rezultatele crizei sau riscuri exagerate. În contextul supravegherii financiare, e bine, cred că am putea să analizăm aceste aspecte pentru că ar trebui să avem supraveghere financiară în momentul în care ne confruntăm cu o amenințare. Dar foarte... Sunt însă de acord cu cei care au spus că în acest domeniu ar trebui să acționăm cu prudență, pentru că Aici există mai multe elemente, competitivitatea economiei europene, spre exemplu. Mulțumesc, Eileen. Cred că s-au spus deja foarte multe. E vorba de o abordare de bun simț în legătură cu remunerarea. Nu e vorba doar de sectorul bancar de, de care mă ocup uh, eu. Însă mă bucur că raportorul, colegul nostru, a subliniat probleme foarte vaste și noi putem să analizăm uh, viitoare soluții. Știu că nu am avut timp pentru audiere, însă trebuie să obținem părerea experților în acest domeniu, care este complex și cred că acești uh, colegi care au spus că nu putem să ne axăm pe propuneri perspective, ci că trebuie să lansăm principii, e bine, acei colegi au avut dreptate. E vorba de principii la care să, adereze, să aderăm ce scuze toate statele membre și uh, ar fi o soluție mult mai bună. Nu trebuie să uităm nici obiectivul esențial, care nu este reprezentat de chestiunea etică. Sunt de acord însă că trebuie să ridicăm problema etică, tocmai pentru că n-am făcut am eșuat atât de lamentabil în această criză financiară economică, pentru că nu a existat uh, dimensiunea etică pe piață, dar obiectivul final la nivel european este reprezentat de protecția și consolidarea stabilității instituțiilor noastre financiare. Acesta trebuie să fie obiectivul esențial. Deci abordarea bazată pe principii este cea mai bună, din punctul meu de vedere. Există domenii cheie în care trebuie mai multă responsabilitate din partea acționarilor, acești acționari care se culcaseră pe lauri, ca să spun așa, și nu doar asta, ei erau interesați într-un risc mai mare pentru că câștigau mai mulți bani, ei înșiși. Există și această dimensiune a politicilor de remunerare, așadar sunt de acord că trebuie să avem un cuvânt mai mare de spus în ceea ce privește investițiile, nu doar investițiile, mai, un grup mai larg trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește remunerarea, nu ar trebui să aibă un cuvânt pres prescriptiv de spus însă aici. Mă interesează modelul din uh, Olanda, unde există foruri ale părților interesate în ceea ce privește remunerarea și sectorul bancar. Ar trebui să analizăm această idee. Norme mai clare, transparență mai clară pentru acele comitete de reglementare. Cu cât avem mai multă transparență, cu atât forțăm întreprinderile să nu ia decizii fie cu risc ridicat, fie menite a alergi uh, și a umple buzunarele, nu a consolida responsabilitatea socială pe care o au aceste instituții. Cred că s-a menționat ceva în legătură cu instituțiile financiare care sunt o parte importantă a economiei noastre, sunt următor al economiei, însă trebuie să menționăm foarte clar că politicile de remunerare nu trebuie să uh, oferă un premiu pentru eșec. Și când citesc ziarele naționale astăzi, e ciudat că am văzut că bancherii spun că uh, bancherii nu își vor încasa bonusurile anul acesta, ca și cum n-ar face o favoare, ca și cum ar crede că, deși au eșuat, ar trebui să încaseze aceste bonusuri, că există un eșec sprijinit de contribuabil. Însă, din punctul meu de vedere, cultura politică a românului nu s-a schimbat și asta trebuie noi să facem în sectorul uh, serviciilor financiare, ceea ce din punctul meu de vedere necesită propuneri foarte ferme, însă mă bazez pe abordare axată pe principii, după cum spuneam, ceva foarte prescriptiv nu va funcționa pentru toate cele 27 de state membre, însă trebuie să transmitem un semnal clar industriei financiare că nu dorim să vedem o privatizare continuă a profitului, ci o socializare a pierderii. Și cred că acest raport de remunerare trebuie să menționeze foarte clar că nu sprijinim uh, abordarea aceasta pe termen lung. Sprijin așadar ideile înaintate de raportor. Mulțumesc. Sven. Mulțumesc. Pe scurt, m-a surprins uh, ceea ce s-a spus anterior se menționa că acest discurs se bazează în dose pe populism și că ar putea să pună în pericol competitivitatea economiei europene. Trebuie să spun că analiza crizei ne arată foarte clar că au existat stimulente excesive acordate în urma lor unui risc excesiv și că trebuie să existe reglementare adecvată pentru a evita ca aceste stimulente pe termen scurt să nu mai fie acordate în acest fel niciodată și am văzut de altfel că aceste mecanisme bazate pe bun simț nu funcționează în industrie. Deci nu e vorba de populism sau de periclitarea competitivității Europei. Acest lucru va contribui la sporirea competitivității companiilor europene, tocmai pentru că am aflat în timpul crizei că hotărârile legate de remunerare care au fost luate de consiliile de administrare și de consiliile de supraveghere nu au fost luate în interesul acționarilor și nu au fost luate nici în interesul economiei. În general. Deci când ne gândim la principiile care au fost elaborate în documentul comisiei, ne dăm seama că au fost destul de slabe. Și principiile prea slabe nu merită nici măcar să fie puse pe hârtie, ce mai. Ar trebui să fim foarte specifici așadar. Dacă spunem că avem nevoie de politici de remunerare pe termen lung, atunci ar trebui să spunem că mijloacele pe termen lung trebuie să includă cel puțin un ciclu de afaceri. Dacă sunt mai scurte decât un astfel de ciclu de afaceri, atunci uh, există riscul de a lua un risc excesiv. În Germania avem uh, o nouă legislație care menționează o perioadă de trei ani, însă o perioadă de trei ani este prea scurtă pentru a evita uh, riscul excesiv care va fi luat într-o nouă perioadă de avânt economic și că acest risc excesiv va constitui motorul principal al luării de hotărâri uh, în acest domeniu. Deci, dacă există o parte flexibilă în legătură cu remunerarea, ar trebui să fie vorba de un ciclu de afaceri întreg uh, ca perioadă de referință. Cel de-al doilea principiu este clar. Dacă există o parte flexibilă, atunci trebuie să aibă și o dimensiune pozitivă și una negativă. În al treilea rând, ar trebui să existe o limitare foarte clară a dimensiunii flexibile a remunerării, spre exemplu să fie vorba de 25% din remunerarea totală și restul, deci o distinție între partea flexibilă și partea neflexibilă. Însă doresc să subliniez că elementul cheie Lecția pe care am uh, dedus-o în urma crizei este legată nu neapărat de nivelul remunerării, ci de nevoia de, ne, de a ne îndepărta de o cultură a riscului excesiv și nevoia de a nu mai incita o astfel de cultură prin politici de remunerare excesivă. Și astfel, regulile care vor trebui elaborate în cadrul raportului dumneavoastră, precum și în alte uh, documente, aceste reguli trebuie să fie precise, obligatorii și clare, nu vagi. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul raportor a trebuit să participe la Comisia Tren pentru a prezenta un alt raport, însă colegii și asistenții domnului raportor iau notă de discuțiile următoare și poate mă întorc pe domnul Bullman, ca să spună ultimele cuvinte la sfârșit din partea raportorului, acum Jean-Paul. Foarte pe scurt, doamnă președinte, cred că avem multe părări în legătură cu remunerarea. E un subiect abordat în cadrul raportului despre care vom vorbi mâine. Cred că am vorbit mult despre economia virtuală și despre cea reală. Ne putem întreba dacă există, în primul rând, o legitimitate a unor remunerări atât de ridicate în raport cu aportul adus de persoane în economia noastră. Cei mai buni uh, ingineri, matematicieni, spre exemplu, vor prefera să um, ia riscul excesiv să adune bani, decât să construiască poduri și mai știu eu ce, asta pentru a face plăcerea lui Sven. Aceasta este întrebarea, de fapt. Să spunem că dau un exemplu clar. Societe Generală, o bancă franceză mult citată, președintele acestei bănci a fost concediat, însă când uh, era președinte general avea al 30 la salariul cămărime din bancă. Problema nu este salariul administratorilor, salariul celor care sunt sub administratorii generali și care au uh, interes în a lua risc excesiv pe termen lung, primesc uh, un welcome bonus în banca în care ajung după ce părăsesc banca inițială și așa mai departe. Eu nu doresc să ruinez oamenii care muncesc. Din potrivă, trebuie să existe o proporție justă între persoanele care lucrează cu adevărat în banca respectivă și remunerarea pe care o primesc. Îmi veți spune că economia va fi distrusă și eu voi găsi argumentele cu care să contragarez această idee. Karen? Mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, nu am fost aici când raportorul și-a explicitat viziunea, însă aș dori să menționez alte comentarii făcute de alți colegi. Este extrem de important ca noi, ca Parlament European, ca reprezentanți ai cetățenilor noștri, să menționăm, să reluăm această chestiune legată de bonusuri și remunerare, pentru că cetățenii nu înțeleg în mod clar de ce bonusurile excesive au fost plătite către bănci care au eșuat și există o serie de bănci care amenințau să distrugă situația economică și financiară am văzut că există un efect clar asupra stabilității în sectorul financiar. A existat un stimulant, o încurajare a luării de riscuri excesive din această caudă și iată unul din motivele pentru care ne-am gândit că ar trebui să-i oferim sectorului privat bani pentru a-l ajuta să iasă din criză. Această chestiune specifică a politicilor de remunerare este extrem de importantă și, doamnă președintă, simt că vom întâmpina probleme în legătură cu acest subiect specific. Nu putem să tot elaborăm uh, reguli și norme, nu știu dacă asta e soluția până la urmă. Analizând propunerea comisiei, există abordări corecte în ceea ce privește principiile. Noi în țările de jos avem un cod bancar care se bazează pe principii, însă este important ca noi în acest for să soluționăm această problemă, să abordăm corect când e vorba de bonusuri, putem să ajungem la un punct de plecare egal în Europa. Ceea ce propune Comisia aici în legătură cu ce marjă de libertate a statele membre și cum vor fi implementate aceste chestiuni, e bine, în acest context poate că ne putem gândi noi la un mecanism, fie că e vorba de legislație, de combinație de principii care să stea la baza acestei legisla- legislații, autorități de supraveghere europene, nu doar naționale, pentru a garanta acest punct de plecare egal. Așa trebuie să facem noi lucrurile. Dacă analizăm uh, obiectivele, și aici sunt de acord cu antevorbitorii, trebuie să ne asigurăm că nu mergem prea departe și că nu elaborăm uh, o legislație prea detaliată și prea restrictivă pentru întreprinderi. Sistemul de remunerări, de bonusuri care, și prime care a fost creat în anumite companii și țări uh, nu va putea să fie reglementat neapărat pentru a soluționa problemele. Noi trebuie să restricționăm acest comportament de luare de riscuri excesive tocmai pentru a avea o abordare unitară și un punct de plecare egal. Mulțumesc, Edward! If we were today discussing the... Discutăm astăzi despre sumele mari care sunt uh, date directorilor acestor firme sau membrilor Consiliului. Dacă ei ar ști acest lucru, ar spune că nu suntem normali. Și chiar așa și este, având în vedere ce se întâmplă în industria financiară. Trebuie să fim foarte atenți, însă la care sunt motivele de bază. Și eu ca și domnul Goze, sunt foarte supărat de faptul că cele mai bune minți, în loc să se îndreaptă către inginerie și alte profesii și domenii utile, merg în domeniul financiar tocmai datorită acestor remunerări ridicate, lucru care se vede și la nivelul universităților, de altfel. Există facultăți uh, unde studenții nu se prea înghesuie, în timp ce la finanțe întotdeauna locurile sunt ocupate din motive foarte clare. Însă trebuie să ne întrebăm dacă sectorul are capacitatea de a plăti acele salarii. Și evident, dacă umflăm balonul prea mult, evident că oamenii se vor înghesui în acea direcție. Și când va avea loc o explozie, unii își vor găsi foarte greu locuri de muncă, alții au mers în uh, grădinăriți sau în sectoare cu totul diferite. Și cred că motivul esențial, motivul adevărat, este faptul că noi am ajutat o industrie care avea probleme care a crezut că se poate descurca, nu a făcut acest lucru, uh, balonul a explodat în față și acum uh, le-a cerut contribuabililor să plătească. Până la urmă așa au stat lucrurile. Și dacă abordăm lucrurile din această perspectivă, trebuie să vedem dacă acest gen de abordare a lucrurilor va duce în cele din urmă la supraumflare și la explozie. Și la, uh, și mai important, uh, asumarea de riscuri excesive. Asta ar fi un aspect. Un alt motiv ar putea să fie acesta al populismului. Dar uh, oamenii, până la urmă, sunt cei care plătesc impozitele, cei care uh, alimentează aceste fonduri, cei care subvenționează și mențin și scot din uh, probleme aceste firme. Așa că n-ar trebui să ne cerem scuze pentru populism. Noi, recuno- noi reprezentăm oamenii care sunt contribuabili, care au plătit până la urmă aceste sume și sunt îndreptățiți să ceară promovarea anumitor principii care să fie acceptabile și pentru ei și pentru noi. Ola. Îmi cer scuze, doamnă președinte, că am întârziat. Am, de la 8 azi dimineața am rămas blocat în aeroport. Cred că da, trebuie să răspundem. Dar nu este deloc rău să spunem că trebuie să fim precauți și echilibrați. Orice ar fi, trebuie să avem o abordare echilibrată. Cel puțin în țara mea, așa stau lucrurile. Și ce se propune nu are în vedere doar băncile care s-au comportat în mod inadecvat, deși unele n-au făcut acest lucru, ci se axează și pe acțiuni la nivelul companiilor mici și astfel am avea o creștere a sumei totale salariale, fiindcă sistemul de remunerare și de bonusuri nu este acceptat. Și prin urmare, cred că ar trebui să înțelegem faptul că nu există o soluție universală, mai ales în acest context. Și cred că vom reuși ca în cele din urmă să avem o abordare echilibrată. Nu trebuie să, fim, uh, să avem o abordare populistă, sunt de acord, dar sunt de asemenea de acord cu faptul că uh, cetățenii sunt nemulțumiți și trebuie să fim prevăzători în acest sens. Mulțumesc. Am câteva comentarii și eu, spune doamna președintă. Am vorbit mult despre riscuri și sigur putem cere autorităților de supraveghere să elaboreze norme privind capitalurile, lichiditățile și așa mai departe pentru a se asigura că um, suntem protejați și noi și instituțiile financiare împotriva acestor riscuri pe cât posibil. Dar am ajuns acum într-un domeniu, fie că îl numim al eticii, al moralei sau al culturii, în care nu mai putem spune autoritățile de supraveghere trebuie să se ocupe de acest lucru. Știu că este foarte greu să reglementez comportamentul și sugestiile referitoare la înființarea de structuri, cum ar fi forumuri ale um, acționarilor sau consilii ale acționarilor, pentru a putea ca și ei să exercite presiuni la aceste niveluri ale eticii, morale, culturii, sunt niște propuneri bune. Însă, cum am spus, s-a ajuns acum într-o situație în care nici măcar acest lucru nu va mai fi suficient pentru anumite instituții financiare, cum ar fi băncile. Dacă faci parte dintr-o companie cotată la bursă sau în anumite companii din sectorul financiar uh, și faci anumite probleme, uh, s-ar putea să dispar fără să mai fi salvat. Dar există și companii care știu că orice ar face vor fi subscrise de către contribuabili. Și atunci poate că ar trebui să ne opunem profitului în anumite părți ale sectorului financiar. Interesant este faptul că dacă ne gândim puțin la trecut, acum 20 de ani, decalajul dintre bogați și restul societății era mai mic decât în prezent. Și exista o corelare între rata creșterii și acel decalaj și rata creșterii creditelor. și faptul că au fost, a crescut foarte mult nivelul de creditare a mascat creșterea acestui decalaj și ca urmare s-a produs acea criză financiară și acum trebuie să uh, inversăm acele credite ceea ce, din punct de vedere al logicii simetriei, uh, spune că trebuie să reducem și acest mare decalaj dintre cei bogați și restul lumii mai ales uh, mă refer la bogații care lucrează în bănci. Ceea ce s-a spus aici cu privire la o abordare echilibrată e adevărat, dar ca liberal trebuie și eu să înghit în se și să spun că există niște lucruri care totuși trebuie reglementate la un anumit moment dat, că până la urmă putem ajunge prea departe și eu cred că am ajuns prea departe Uh, s-a întâmplat acest lucru și cu taxele mm, în telefonia mobilă și atunci am susținut uh, liberalizarea și nu mă refer la uh, liberalizare la nivel politic. Și cred că nu putem să uh, lăsăm totul pe seama supraveghetorilor și să spunem uh, ocupați-vă de riscuri. Nu e vorba doar de bonusuri, ci de pachetele de remunerare pe ansamblu. Așa că pe mine mă vor interesa foarte mult propunerile pe care le voi primi și la CRD și aici. Și am să fac și eu niște sugestii. Însă, Cred că printre lucrurile care trebuie să fie rezolvate se regăsește și acest subiect pe care îl uh, discutăm acum. Însă poate că titlul Remunerarea directorilor firmelor cotate la bursă și politicile de remunerare în sectorul serviciilor financiare uh, sugerează faptul că ne gândim la o soluție comună pentru toate situațiile și nu cred că așa stau lucrurile. Trebuie să facem o diferențiere nu doar între cele două tipuri de instituții la care ne-am referit, ci chiar și în cadrul Uh, sectorului serviciilor financiare. Cum am spus însă, am să îi dau cuvântul lui Udo în încheiere în numele raportorului ca să ne prezinte concluziile. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul acum în numele raportorului, domnul Cadravi, Cadraui. Nu vreau doar să-l felicit pe raportor pentru efortul depus, ci vreau să o felicit de asemenea pe doamna președinte pentru comentariile făcute și uh, în special cele care vizau echilibrul clar între piață și uh, piață pe ansamblu și piața financiară. Domnul Cadraui uh, și de asemenea doamna McCarthy, care se ocupă de cele două rapoarte esențiale în acest domeniu, ne arată cât de angajați suntem la rândul nostru în calitate de grup parlamentar, pentru că ambii, ambele persoane menționate de mine fac parte din grupul pe care îl reprezint. Așadar, e clar că trebuie să obținem un rezultat din această criză financiară. În fiecare zi cineva plătește pentru această criz, criză financiară, cineva își pierde locul de muncă, nu își mai poate găsi un nou loc de muncă și la nivel internațional uh, Um, o serie de oameni care oricum treau sub pragul sărăciei uh, trăiesc în condiții mult mai grele, dacă vă puteți imagina lucrul acesta, ca urmare a crizei financiare. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că statele membre uh, se vor comporta într-o manieră responsabilă și nu doar ele, ci și actorii economici din fiecare stat în parte vor avea același tip de comportament. Același tip de comportament. Uh, Uh, sunt sigur că aceasta este opinia pe care o reprezintă domnul raportor și cu siguranță cu ajutorul comentariilor dumneavoastră munca sa va fi îmbunătățită. Mulțumesc! Cum a spus uh, reprezentantul raportorului, discuțiile vor avea loc pe 26 de aprilie, amendamentele până pe 10 mai, discutarea acelor amendamente 1 iunie, votul în comisie pe 22 iunie, și urmărim să ajungem la plenara din iulie. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc tuturor, declar ședința suspendată și ne reîntâlnim din nou mâine dimineață.